Stimați colegi, deschidem ședința de astăzi. Vă rog mai întâi să notați că punctul 2014, uh, linia de finanțare pentru refugiații din Turcia, care era prevăzut inițial ca ultim punct de pe ordinea de zi, a fost devansat pentru această dimineață de la ora 10 la 10 și jumătate. Asta ca să permitem prezența doamnei Calvinio, director general uh, la Direcția Buci și a doamnei Miriam Ferran, directoare la uh, DG Near. începând cu ora 10.30 vom avea voturi și Cererea 4 mm, va fi examinată prima. Ședința uh, de astăzi se va termina la ora 17, iar coordonatorii se vor reuni imediat după. După care, comisia noastră își va relua ședința mâine dimineață, așa cum am prevăzut. Dacă nu există obiecții, considerăm că această agendă este adoptată. Ați uh, primit uh, procesele verbale din 21 uh, și 22 februarie. Dacă nu există obiecții, consider că, așa cum au fost redactate, sunt adoptate. Și ajungem acum la prezentarea studiului privind administrarea fondurilor fiduciare. Acest studiu a fost prezentat în uh, Comisia de Control Bugetar ieri comisie care a vrut uh, să se asocieze acestui studiu din motive evidente, având în vedere importanța uh, acestor uh, fonduri fiduciare și a liniei de finanțare pentru Turcia în universul bugetar. Comisiile AFET și DV au fost invitate la prezentarea acestui studiu și le urez un călduros bun venit. Fără să mai așteptăm, dau cuvântul domnului Mureșan și doamnei Gardia Zabal, care va lua cuvântul în numele domnului Gaier, care astăzi nu a putut veni și care se ocupă de, de urmărirea a punerii în aplicare a acestor fonduri fiduciare în numele Comisiei de Bugete. După care domnul Carrera și uh, domnul Ferreira vor prezenta lucrarea, vor prezenta studiul și recomandările pe care le-au formulat. Îi dau cuvântul domnului Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte, doar am sosit. It's not surprising that you did not... Nu e surprinzător că nu m-ați văzut, e vina mea, doar am sosit. Bună dimineața, dragi colegi! Cred că acesta este un uh, subiect important de discuție pentru astăzi. În plus, este și momentul oportun pentru această discuție. Am văzut uh, că săptămâna trecută Comisia Europeană a început să pregătească o continuare a facilității pentru Turcia. Am uh, văzut uh, propunerea de extindere săptămâna trecută. Acum, între paranteze fiind spus, uh, am fost un pic îngrijorați pentru că noi am aflat ulterior la Comisia de Bugete. Timing, um... To evaluate these trust funds. Oricum, ideea a fost că trebuia să facem o evaluare a acestor fonduri fiduciare. Am vorbit despre urgența acestor fonduri fiduciare și despre corelarea acestora cu integritatea bugetului și despre drepturile acordate Parlamentului în legătură cu aceste fonduri fiduciare. Prima concluzie a studiului referitoare la activitatea fondurilor fiduciare este că Parlamentul își îndeplinește obligațiile și la fel uh, și bugetul uh, Uniunii Europene în ceea ce privește angajamentele pentru aceste fonduri fiduciare și o altă concluzie a fost că statele membre nu își îndeplinesc întotdeauna obligațiile. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că și de aceea vă recomand uh, tuturor să-l citiți. Acest studiu ne oferă câteva informații importante despre implementarea fondurilor și câteva recomandări de îmbunătățire a funcționării acestor fonduri. Studiul concluzionează foarte clar că aceste fonduri fiduciare sunt un risc pentru integritatea bugetului Uniunii Europene și că măsurile sau garanțiile uh, democratice care îl guvernează sunt de asemenea expuse riscului. Aceasta este concluzia corectă care ne arată că uh, a revenit uh, interguvernamentalismul. Dar ceea ce nu este acceptabil este că dacă Uniunea are prerogative în anumite domenii de politică, Ceea ce nu este acceptabil este că nu, nu acordăm o finanțare suficientă din uh, bugetul european, motiv pentru care sunt inventate aceste fonduri fiduciare. Soluția pentru mine este clară. Dacă Uniunea Europeană are o anumită competență într-un anumit domeniu și um, uh, statele membre se așteaptă ca Uniunea Europeană să pună în aplicare măsuri, atunci politicienii dau vina imediat pe Uniunea Europeană dacă nu își îndeplinește obiectivele. Deci dacă Uniunea Europeană are competențe în anumite domenii și toți se așteaptă ca Uniunea Europeană să acționeze, atunci trebuie să prevedem suficiente resurse în bugetul european. Pentru că dacă dacă nu prevedem resurse suficiente și apoi uh, instituim un fond fiduciar ad hoc la nivel interguvernamental, atunci nu procedăm corect. Soluția corectă este următoarea. Un buget adecvat, cu un cuantum adecvat, cu suficientă flexibilitate și cu marje suficiente pentru evoluții neașteptate. au existat evoluții neașteptate din 2014 uh, și până acum? Da. Vor exista evoluții neașteptate uh, pe parcursul următorului CFM? Sigur că da, vor exista astfel de evoluții neașteptate. Și lecția importantă pentru viitor este următoarea. Ori adoptăm din nou un CFM de la 1 ianuarie 2020, care nu este suficient și adecvat pentru a răspunde provocărilor, inclusiv um, celor neașteptate, până la 31 decembrie 2027. Deci ori facem asta, ori adoptăm un CFM inadecvat, cum am făcut data trecută, un CFM prea mic, uh, cu marje insuficiente, cu flexibilitate insuficientă caz în care nu putem să, așteptăm, să îndeplinim așteptările cetățenilor. Deci facem uh, asta, adică un CFM uh, insuficient, un compromis uh, jalnic, ori învățăm din lecțiile trecutului și adoptăm un CFM adecvat cu marje suficiente, cu flexibilitate suficientă și cu o robustețe suficientă din punctul de vedere al cuantumului. Următoarea mea concluzie este următoarea și este legată de urgența acestor fonduri. Dacă ne uităm la instrumentul uh, pentru Turcia, acesta a fost o decizie potrivită, o decizie corectă. Ne-a ajutat să oferim asistență refugiaților din Turcia și să prevenim migrația ilegală către Europa. A fost o urgență? Da, a fost. Dar dacă ne uităm la fondul pentru Africa, în care statele membre nu își îndeplinesc uh, obligațiile și în care ritmul de implementare este foarte lent, întrebarea se pune dacă a fost uh, corect uh, să adoptăm de urgență acest fond. Nu, deloc. Nu a fost nicio urgență. Pentru Africa avem nevoie de o politică pe termen lung. Trebuie să asigurăm condiții de trai bune pentru oamenii de acolo. Și noi am fost în Africa anul trecut într-o delegație a Comisiei de Bugete. Am fost în Tunisia, am fost în Orientul Mijlociu și știm că Uniunea Europeană Europeană are o obligație, bugetul Uniunii are resurse în acest sens. Acesta este instrumentul potrivit. Sigur că trebuie să sprijinim Africa, dar prin bugetul european. Iar fondul fiduciar pentru Africa, așa cum spuneam, nu a fost o urgență. Dacă Comisia consideră că a fost o urgență, atunci uh, rezultatul a fost că a fost un eșec, pentru că nu a dus la nicio schimbare imediată la fața locului. În ceea ce privește instrumentul pentru refugiații din Turcia, da, acesta a fost un instrument potrivit pentru că ne-a ajutat să blocăm um, influxul de refugiați și în special migrația ilegală. Următoarea mea observație, care este probabil cea mai importantă, este următoarea. Parlamentul European nu a fost implicat în procesul decizional atunci când au fost create aceste fonduri a trebuit uh, să uh, aprobăm uh, bugete rectificative sau transferuri între diferitele capitole bugetare pentru a avea aceste fonduri. Practic este vorba despre o taxare fără reprezentare. Nu este ceva echilibrat și nu este în regulă. Aceasta a avut un impact asupra bugetului, iar noi am avut doar ocazia să spunem da și asta foarte repede, pentru că era o urgență. acesta nu ar trebui să devină modul de lucru între instituții. Dreptul de aviz conform și dreptul de examinare asupra constituirii fondurilor fiduciare trebuie acordate Parlamentului. Dacă există o situație urgentă, și dacă se va mai crea vreodată un astfel de fond fiduciar și de urgență, nu ca în cazul Africii, Parlamentul trebuie să fie implicat încă de la bun început. Și în al doilea rând, uh, controlul uh, parlamentar trebuie să fie consolidat. Noi suntem uh, implicați în întâlnirile consiliilor de administrație ale acestor fonduri, însă nu știm suficiente lucruri despre comitetele operaționale și de aceea trebuie să existe mai multă transparență vis-a-vis de Parlament. Așa cum spuneam, Parlamentul trebuie să fie implicat și informat zilnic cu privire la ce se întâmplă în comitetele operaționale, pentru că, până la urmă, suntem responsabili de banii contribuabililor europeni. Ultimele uh, două observații pe care aș vrea să le fac în încheiere. Am o întrebare adresată și Comisiei. Întrebările sunt următoarele. Ați uh, avea în vedere integrarea acestor fonduri fiduciare în bugetul Uniunii Europene în următorul CFM? Cum vedeți evoluția viitoare a fondurilor fiduciare în următorul CFM? Și a doua întrebare, care sunt cele mai bune practici legate de aceste fonduri fiduciare? Ce bune practici ne puteți prezenta? Ce a funcționat bine? Ce ați continua? Eu v-am spus uh, ce cred eu că trebuie îmbunătățit și cum ar trebui să um, integrăm uh, aceste fonduri în buget. Vă spuneam și că trebuie să consolidăm rolul Parlamentului. În situațiile în care rolul Parlamentului nu a fost suficient și fondurile fiduciare nu au îndeplinit obiectivele promise, Vă întrebam, există bune practici legate de gestionarea și punerea în aplicare a acestor fonduri fiduciare? Aș fi foarte interesat să aflu despre ele. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc pentru atenție, dragi colegi, și aștept cu interes discuția. Mulțumesc. Aceste fonduri fiduciare ilustrează lipsa de flexibilitate în buget. Salut uh, prezența doamnei McAvan, președinta Comisiei uh, DV, doamna Cartia Zabal, în completarea a ceea ce spunea domnul Mureșan. Efectivamente, como complement. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau să completez ce a spus domnul uh, Mureșan, pentru că suntem perfect de acord cu evaluarea dumnealui atunci când au început să apară toate aceste instrumente extrabugetare, această galaxie, așa cum o numește uh, președintele, ni se spune că um, își propune să îndeplinească trei um, obiective sau să rezolve trei probleme. În primul rând, ni s-a spus că trebuia să fie un răspuns rapid la o urgență. Apoi, că vreau să existe mai multă agilitate în uh, punerea în aplicare a acestor instrumente și a treia idee era că se dorea o, mm, a, un aport suplimentar de bani. Și apoi ce am putut noi să constatăm și ce se concluzionează și în acest studiu este că niciunul dintre aceste obiective nu se îndeplinește, așa că valoarea adăugată, definiția aceasta mare pe care încercăm să o o menționăm la Parlament și pe care o punem mereu pe tapet uh, când vorbim despre Uniunea Europeană, că trebuie să avem o valoare adăugată, e bine, în cazul de față chiar nu se aplică. Deci nu se îndeplinește acest obiectiv și din studiu mai apare și faptul că se pun două probleme. În primul rând că Parlamentul uh, a identificat foarte bine un lucru și anume faptul că noi ca, ca Parlament trebuie să facem control și monitorizarea a ceea ce se finanțează uh, Uh, și ce se duce la capăt cu aceste fonduri fiduciare. Avem probleme în acest sens. Și apoi se pare că există un potențial uh, conflict de interese pentru că organizațiile, entitățile care fac parte din uh, comitetele de selecție ale proiectelor sunt și cele care aplică proiectele respective. Deci apare uh, o eventuală problemă de conflict de interese. Și, într-adevăr, în uh, raport pe care bănuiesc că uh, o să uh, îl uh, ascultăm mai în detaliu, se pun și o serie de recomandări care ar îmbunătăți mult uh, gestionarea acestor instrumente extra extra-bugetare, dar până la urmă, așa cum spunea și domnul Mureșan, până la urmă trebuie să avem un cadru financiar multianual care să fie mai amplu și care să poată să conțină astfel de instrumente și care să fie în plus suficient de flexibil încât să poată să răspundă în mod suficient la aceste urgențe care tot o să apară în anii viitori, atunci dacă avem un astfel de cadru, nu va trebui să folosim astfel de, uh, de instrumente extrabugetare cu toate problemele pe care le aduc acestea. Așa că suntem foarte atenți, așteptăm cu mare interes uh, mai multe informații Însă eu cred că rezultatele acestui studiu nu fac decât să confirme îndoielile și criticile pe care le aveam deja față de existența acestor fonduri fiduciare. Mulțumesc! Merci, Madame Gardeza. Mulțumesc! Trebuie neapărat uh, să terminăm această bucată a întâlnirii noastre la ora 10. Vă propun ca prezentarea să se încadreze în 10 minute. Știu că raportorii sunt în stare să facă niște sinteze foarte bune. Comisia va avea apoi 5 minute la dispoziție, deci avem 15 și după aceea vom avea 15 minute pentru dezbatere. Mă adresez acum domnului Carrera și domnului Nunes Ferrer. Cine intervine primul? Domnul Carrera. Mulțumesc, bună dimineața tuturor. Este o plăcere pentru mine să am această ocazie să ne prezentăm uh, studiul studiu care a fost um, comandat de DG IPOL, uh, Direcția pentru Afaceri Bugetare. Și aveți aici lista cercetătorilor care au participat la acest studiu. În cele 10 minute Vom uh, sublinia doar uh, principalele constatări ale studiului nostru, care este unul foarte complex și cuprinzător. Principalul obiectiv al studiului a fost de a compara guvernanța și supravegherea fondurilor fiduciare europene și a instrumentului pentru refugiații din Turcia. Uh, deci uh, subliniez că punem accentul pe guvernanță și supraveghere și nu pe evaluarea calitativă a proiectelor sau pe valea anumit, valoarea anumitor proiecte specifice. Deci nu este un audit, ci un studiu. Și în uh, evaluarea noastră am pus accentul pe mm, analiza valorii adăugate în lumina a, reglementărilor pentru o mai bună legiferare și a tratatelor europene și, bineînțeles, am analizat și rolul Parlamentului European ca autoritate bugetară studiul sau acest tabel um, sintetizează diferitele um, fonduri evaluate. Am uh, analizat de asemenea și instrumentul pentru refugiații din Turcia. Acesta nu a fost uh, un uh, fond fiduciar în sine, a fost însă introdus în studiul nostru pentru că este un instrument de urgență, dar care nu se poate califica drept fond fiduciar. Deci există anumite diferențe și pentru asta am integrat și anumite recomandări legate de instrumentul pentru refugiații din Turcia. Regulamentul financiar prevede posibilitatea de a crea astfel de fonduri fiduciare Uh, precum și condițiile de creare a acestora. S-a vorbit despre valoarea adăugată, valoarea adăugată uh, la valoarea adăugată a proiectelor naționale, er, urgența, dacă există o urgență, acesta este un alt criteriu, Există vreo urgență care să justifice crearea acestor fonduri? S-a menționat și valoarea adăugată, flexibilitatea, vizibilitatea și costurile. Flexibilitatea, dar cu ce preț? Comisia joacă un rol cheie și, bineînțeles, uh, s-a menționat deja și rolul statelor membre, care este foarte important. Acest studiu analizează măsura în care aceste fonduri fiduciare uh, sunt potrivite în anumite situații. Există o urgență, există o nevoie presantă, cum evaluăm valoarea adăugată. Și din acest punct de vedere, Curtea Europeană de Conturi a elaborat un uh, raport foarte interesant cu privire la fondul fiduciar BECU. Curtea de conturi a concluzionat că acest fond este adecvat, dar Comisia ar fi trebuit să facă o analiză mai formală a condițiilor și a motivelor pentru care au fost îndeplinite aceste condiții. S-a menționat și fondul fiduciar uh, pentru Africa. A existat o urgență în Africa, a existat, care a fost această urgență Migrația din uh, Africa uh, era intensă și înainte de 2015 a fost o urgență acolo sau exista o situație dinainte? Apoi, cauzele de bază ale migrației neregulamentare. Uh, acestea sunt o problemă de dezvoltare, dar nu este o problemă urgentă, ci o problemă pe termen lung. Deci se pune problema dacă a fost îndeplinit acest criteriu al urgenței. Și în acest caz situația este un pic incertă. În, revenind acum la guvernanță și uh, responsabilitate. Parlamentul European nu are statut de observator. Parlamentul European uh, este invitat uh, la întâlnirile Consiliilor de Administrație. Este o practică importantă ce trebuie continuată. But, of course, the issue remains on the operational committees. Problema însă este legată de comitetele operaționale, care sunt cele care iau efectiv deciziile. Și aici uh, există uh, o anumită situație uh, în care procesele sunt opace și asta îi poate descuraja pe anumiți uh, solicitanți sau uh, entități care depun proiecte. Pe de altă parte, există un conflict de interese între uh, statele membre ca donator și statele membre uh, ca și um, entități de punere în aplicare a proiectelor. Deci nu există o delimitare foarte clară și se pune întrebarea dacă partenerul selectat este cel mai potrivit pentru a implementa acțiunile sau măsurile propuse. Pe de altă parte, uh, studiul analizează și răspunderea democratică ex ante și um, ex post și vorbim și despre evaluarea modului în care Parlamentul European poate să fie implicat în evaluarea uh, implementării acțiunilor. Există un uh, decalaj în ceea ce privește monitorizarea resurselor acestor fonduri. Vorbim și despre uh, conformare și despre aspecte care țin uh, de uh, drepturile omului și statul de drept și de asemenea situații în care nu se poate garanta îndeplinirea drepturilor omului și a statului de drept. Săptămâna trecută a existat un raport cu privire la Turcia, raport care a subliniat cât este de greu să se asigure că fondurile servesc uh, scopului uh, pentru care au fost create, având în vedere situația drepturilor omului de la fața locului. Nu avem acum uh, timp să parcurgem diferitele fonduri, pentru că studiul oricum prezintă foarte multe informații legate de actorii care pun în aplicare aceste proiecte, care sunt sectoarele, care sunt prioritățile tematice, care sunt finanțate din fiecare fond. And one of the key messages... Unul dintre mesajele cheie ale acestui studiu este că uh, fondurile în sine nu sunt de dragul lor, sunt niște instrumente esențiale ale Uniunii Europene, sunt vehicule ale Uniunii Europene cu privire la migrație externă, lucru foarte controversat și în lumina tratatelor Parlamentul European trebuie să fie implicat în aceste decizii. De aceea, uh, în studiu se subliniază faptul că tipul acesta de instrumente extrabugetare contestă profund rolul acordat uh, prin tratate Parlamentului European, pentru că există acest, uh, această natură de urgență a fondurilor. Ideea acesta că putem să uh, investim în uh, dezvoltare ca să preîntâmpinăm uh, migrația este greșită și de asemenea în studiu facem apel la prudență cu privire la să permitem o, abordare de tip minister de interne în, crearea acestor instrumente și în discuțiile referitoare la acesta. Acesta a fost unul um, dintre elementele noastre de discuție uh, nu se poate face dezvoltare uh, în defavoarea migrației. Se acordă milioane de uh, euro ca să dăm altora bani pe care ar trebui să facă, să-i folosesc Uniunea Europeană ca să-și uh, um, rezolve politicile și le dă Turcie, Dar ce se va întâmpla acum? Ce se întâmplă uh, cu acest ciclu în care dăm bani, nu știm unde ajunge sau ce se întâmplă respectiv, care este eficiența, care este valoarea adăugată. Așa că, în încheiere, la recomandări, Poate că nu e vorba de instrumente legislative, însă Ombudsmanul European a spus foarte clar că atunci când e vorba de declarația UE-Turcia, indiferent de natura instrumentelor, chiar dacă sunt um, politice sau financiare, Comisia Europeană are răspunderea să verifice și să monitorizeze foarte atent implementarea și impactul acestor fonduri pe teren, inclusiv în ceea ce privește impactul asupra drepturilor omului, identificarea foarte clară a riscurilor potențiale de pe teren, am pus și problema acordurilor constitutive și în studiu se subliniază că există niște practici promițătoare. De exemplu, în fondul fiduciar Madat pentru criza uh, siriană se oferă um, un exemplu foarte bun de um, formulare a unui acord constitutiv. Acesta ar putea servi drept inspirație și pentru alte fonduri fiduciare. Cooperarea delegată cu statele membre tot în uh, fondul acesta dat uh, reprezintă un exemplu bun, dar nu trebuie să fie o prioritate pentru că practic ceea ce trebuie în practică este să existe un caracter bilateral, astfel încât interesele statelor membre să fie prioritizate uneori um, în defavoarea valorii adăugate a Uniunii Europene. De ce să fie o prioritate pentru um, cooperarea delegată? De ce uh, să se modifice de exemplu, actorii în cooperare. Când e vorba de Fondul pentru Africa, în studiu am luat exemplul Etiopiei, am văzut un uh, proiect um, condus de Italia care se ocupă de um, reducerea migrației um, um, ilegale și apoi mai există și fondul pentru Columbia, care este de mare interes pentru Spania. Dar um, mai se pune și problema aceasta a valorii adăugate a Uniunii Europene și trebuie tratat acest lucru. Deci procedura pentru înființarea acestor fonduri trebuie să fie regândită, ajustată astfel încât să existe mai multă răspundere democratică și o monitorizare mai robustă cu rezultate și cu impact la fața locului. Pentru că în felul acesta munca Parlamentului, a Comisiei, a statelor membre ar fi mult mai bună și mai ușoară astfel încât să avem niște, să nu avem rezultate care până la urmă să fie contraproductive obiectivelor, să nu corespundă cu obiectivele fondurilor. Și ultimul slide. Facem apel la această evaluare ex ante și uh, periodică a impactului uh, cu privire la, fonduri, la drepturile fundamentale, la democrație și statul de drept. E esențial să se facă o evaluare a riscurilor și a, a realităților de pe teren, pentru că uneori constatăm acest lucru în cercetarea noastră că uh, o parte dintre fonduri se îndreaptă către actori guvernamentali, dar de fapt presupune niște riscuri de subminarea statului de drept. Și ultima recomandare este și vedem asta în alte exemple, cum ar fi la Banca Mondială sau la Națiunile Unite, uh, că ar putea să existe un fel de portal unic pentru fonduri fiduciare, pentru creșterea transparenței și a răspunderii publice. Mă opresc aici și aștept cu interes întrebările și comentariile dumneavoastră. Merci. Dois-je comprendre que monsieur Nugas Ferrer... Ce să înțeleg că domnul Nugas Ferrer a renunțat să mai intervină? Da. Dau cuvântul acum apărării, adică comisiei. Aveți 5 minute, să știți. Nu e corect, pentru că procurorii au avut 10 uh, minute acuzarea. Eu sunt uh, președintele Consiliului Operațional pentru Fondul Madat și al Comitetului Operațional pentru Fereastra pentru Africa de Nord din um, Uh, fondul Fiduciar pentru Africa și trebuie să vă spun că fondurile pe care le știu eu nu sunt aceleași pe care le-au descris contractanții noastre. Eu cred că fondurile fiduciare au fost uh, instituite ca un uh, mijloc de punere în aplicare a asistenței Uniunii Europene în 2012 prin regulamentul financiar într-o legalitate de plină și nu în afara cadrului juridic al Uniunii Europene. Și acesta reprezintă probabil cea mai bună um, invenție în ultima Uh, perioadă a arhitecturii finanțării europene. Nimic nu este perfect și cred că raportul uh, subliniază o serie de puncte foarte importante. Suntem foarte dispuși să reținem aceste puncte, să ținem cont de ele, dar trebuie să reținem și faptul că aceste patru fonduri uh, financiare care există în acest moment și aveți dreptate să spuneți că facilitatea pentru Turcia nu este un fond fiduciar, este doar un mecanism de coordonare, așa că haideți să-l tratăm separat. Ei bine, cele patru fonduri fiduciare au fost create în scenarii diferite și în circunstanțe diferite, inclusiv de ordin politic. Așa că credem că trebuie să tragem învățămintele și să ne uităm la bunele practici și cred că, într-adevăr, există o situație de urgență. Nu e urgență când două milioane de oameni trăiesc în uh, tabere de refugiați în uh, uh, Iordania și în alte state și le părăsesc ca să vină în Europa și oamenii se urcă în bărci în Libia ca să ajungă la țărmurile europene și eu cred că fondurile fiduciare pentru Africa, fondul Madad, au fost foarte eficiente în uh, tratarea acestor chestiuni. Acum, bineînțeles că trebuie să vedem și cum se face asta și raportul pe bună dreptate subliniază niște uh, aspecte esențiale. Pe de o parte, controlul calității. Și bineînțeles că niciodată nu se face suficient control al calității, al rezultăților și al um, um, așteptărilor și înainte și după aceea. Dar vă pot spune cu o conștiință curată că aplicăm exact același sistem de control al calității și de evaluare și de monitorizare pe care l-am um, folosit în orice alt proiect al Uniunii Europene normal, finanțat din buget sau din Fondul um, European pentru Dezvoltare. Și E suficient să spun, de exemplu, că pentru fondul MADA, și pot să vă dau exemple și din uh, fondul pentru Africa, doar anul acesta avem uh, trei evaluări externe. Unul cu privire la strategia generală, apoi unul pe educație și unul pe proiecte pentru uh, bunuri de primă utilitate. Și Domnule președinte, ați văzut și dumneavoastră câteva dintre proiecte, ați văzut ce se întâmplă la fața locului și mulți dintre membrii acestei comisii de la AFET și de la CONT au văzut proiecte din Africa și în Orientul Mijlociu și au fost convinși de performanța, de pertinența acestor proiecte. Există și monitorizare dată pe rezultate, la fel ca pentru orice alt proiect pe care finanțează extern Comisia. Și sigur, există și rapoartele Curții de Conturi, cum este cel care urmează cu privire la uh, performanța Fondului pentru Africa. Deci, la partea de control al calității există sistemul. Bineînțeles că mereu e loc de mai bine, dar dacă trebuie să îmbunătățim, atunci trebuie să facem acest lucru pentru întreg sistemul Uniunii Europene, nu doar pentru fondurile fiduciare mai este apoi participarea Parlamentului și controlul. Să fim foarte clari, fondurile fiduciare sunt compuse din contribuții din partea bugetului Uniunii Europene și de la Fondul European pentru Dezvoltare și din um, contribuții terțe din partea statelor membre sau alte state, cum ar fi Norvegia, Elveția, Turcia și mai departe. Contribuția Uniunii Europene, în cazul MADAD, vine, de exemplu, de la instrumentul um, european de resort și Um, acesta um, se trece prin aceeași procedură ca pentru orice alte finanțări, cu comitologie, cu control de, um, din partea Parlamentului de plin. Dar când vine, vine uh, partea de, cont, de fond fiduciar per se, bineînțeles că suntem dispuși să implicăm Parlamentul și mai multe. Există deja acordul ca statele, ca parlamentarii să participe la bordul acestor uh, fonduri fiduciare și ce să vă spun, aș vrea ca această participare să fie mai activă sau mai interesată. Dar noi am convenit că în nou regulament uh, financiar va exista o aprobare din partea Parlamentului înainte de înființarea unor noi fonduri fiduciare tematice și de asemenea o consultare um, prealabilă cu Parlamentul înainte de înființarea uh, fondurilor fiduciare de urgență și post urgență, Deci uh, asociem Parlamentul și mai mult decât în trecut. Și chiar și înainte să înființăm, să creăm astfel de reguli, am abordat Parlamentul. În uh, iunie 2016 am făcut o informare pentru personalul uh, Parlamentului cu privire la uh, fondul Madat. Am repetat partea de fonduri fiduciare. Am făcut un briefing cu privire la fondul m-a dat eh, mai multe comisii, DEVE, LIBE, deci nu prea putem să fim um, acuzați că ne-am ferit de controlul parlamentar. Dar un minut, dacă îmi permiteți, domnule președinte, mai sunt două argumente care mie mi se par foarte importante în contextul acesta. În primul rând, de ani și ani, uh, Uniunea Europeană a cofinanțat um, fonduri operate de Națiunile Unite și de Banca Mondială cu costuri foarte mari uh, și fără niciun fel de vizibilitate a Uniunii Europene și uh, fără o posibilitate um, prea mare de a verifica ce fac aceste fonduri. Eu cred că uh, fondurile fiduciare ale Uniunii Europene, cât ar fi ele de imperfecte, ne dau o garanții mult mai mari și uh, o preferință cumva ca în anumite fonduri fiduciare să există cooperare delegată. E bine, acest lucru reprezintă și el o modalitate de a spori vizibilitatea Uniunii Europene, pentru că agențiile statelor membre nu sunt um, unele care să fie la fața locului, să știe dosarele, dar sunt și uh, um, agenții care sunt um, responsabile și de răspunderea și de vizibilitatea europeană. Și apoi nu pot să fiu decât de acord cu raportorul care a spus că e mai bine să aloci mai bună finanțare la titlul 4, să integrezi banii cum ar fi în uh, CFM. Și sper că apelul nostru va fi ascultat uh, începând cu 2021, însă deocamdată nu se întâmplă așa. Și deocamdată nu avem mecanisme care să uh, Um, folosească, așa cum fac aceste fonduri fiduciare, ca platformă de coordonare între ceea ce fac statele membre cu ajutorul lor bilateral și ceea ce facem noi cu fondul fiduciar. Și un stat membru care dă 10 milioane într-un fond fiduciar e mult mai interesat să-și coordoneze propria asistență cu Africa și cu Orientul Mijlociu, cu Uniunea Europeană, decât dacă n-ar face asta. Și, în sfârșit, mai este o problemă care are legătură cu domeniul de aplicare geografică al instrumentelor noastre de finanțare. Vă amintiți că atunci când uh, orașul Kobane din, Sul, din Siria, la frontiera cu uh, Turcia, a fost asediat luni de zile de către Daesh și uh, mii de oameni au um, uh, fugit peste, um, au trecut granița în Turcia și ce s-a întâmplat uh, s-a dovedit că um, sistemul nostru financiar nu era suficient de flexibil pentru că Siria, Iordania și Liban beneficia beneficiau despre, de, de pe urma acestor instrumente și Irakul beneficiază de pe urma ECI. Turcia beneficiază de instrumentul de preaderare. Și toate aceste instrumente nu aveau bani ca să ajute 200.000 de oameni care nu numai aveau nevoie de alimente și de adăpost, dar și de educație, apă, securitate, lucruri pe care ECO nu le poate furniza așa ușor. Și cu fondul fiduciar pe care l-am creat în acest moment avem un instrument flexibil care poate să acopere uh, nevoile migranților și refugiaților în situații de urgență oriunde ar apărea ca urmare a crizei din Siria. Și Aici, așadar, problema nu se referă doar la Siria sau la Irak, dar mai sunt și în alte părți, în uh, Armenia, în Serbia, unde sunt refugiați din, uh, uh, din Siria. Eu am lucrat la comisie de 24 de ani și n-am văzut niciun alt mecanism în toată această perioadă care să fie atât de eficient, atât de rapid, atât de, de uh, agil. Um, vă rog să mă duceți pe cuvânt. Vă mulțumesc. Merci, Mulțumesc. Acum le vom da cuvântul colegilor care doresc să se exprime, îi rog să fie conciși. Cred că intervențiile lor ar trebui să dureze un minut, eventual două. Cine dorește să ia cuvântul, doamna Macan? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că adevărul este și se vede din studiu că fondurile fiduciare au fost înființate pentru diferite motive, în diferite locuri și în momente diferite. Și am sentimentul că devin un instrument normal. Și așa cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, una dintre probleme este flexibilitatea altor instrumente. Și sigur, putem discuta această problemă când realizăm noi instrumente și trebuie să facem bine în momentul în care apar dacă ne uităm la fondul fiduciar pentru Africa, da, uh, am vorbit despre vizibilitate, dar vizibilitate pentru cine în acest caz? Cred că vizibilitate era pentru miniștrii noștri din Consiliu. Pentru ei era vizibilitatea Turcia. Da, avem fondul pentru Turcia, acolo a existat o problemă, dar a fost o decizie politică uh, faptul că Turcia a cerut să sute de mii de oameni să plece a fost o decizie politică. Am fost în Turcia și am vorbit cu oamenii politici de acolo și a fost foarte clar că turcii erau foarte furioși că plăteau, așa cum vedeau ei, pentru toți refugiații și pe Europa îi critica în privința drepturilor omului și voiau ca noi să plătim pentru refugiați. Dacă a fost o decizie corectă, este o altă discuție dar sunt de acord că situația, situația din Turcia ceva trebuia să se întâmple. Și uh, rezultatul a fost un fond fiduciar. Dacă ne uităm la fondul B, cu, uh, tocmai m-am întors din Republica uh, Centrafricană uh, acum câteva săptămâni, cred că acel fond este tipul de fond pe care trebuie să-l înființăm într-un stat eșuat, într-o situație de urgentă, când nu există mecanisme statale și bă, pur și simplu uh, uh, acumulezi resurse acolo. Când am fost acolo, ce a arătat studiul este adevărat. Una dintre problemele cu fondurile este că nu putem cheltui banii pe proiectele cele mai mici. Când am fost acolo, de pildă, am văzut câteva ONG-uri excelente care operau la fața locului. Uh, și am întrebat cum sunt finanțate. Sunt finanțate indirect prin ONG-uri eh, europene și prin agenții europene din cauza eh, cerințelor noastre de audit. Deci trebuie să plătim bani în plus pentru alte organizații pentru că uh, avem condiții de audit care au devenit din ce în ce mai dure de-a lungul anului pentru că nu am mai fost uh, dispuși să ne asumăm riscuri cu banii noștri și despre asta trebuie să discutăm și în cazul noilor fonduri. Dacă vrei să cheltuiești bani în Republica Centroafricană, există un element de risc pe care trebuie să fim pregătiți să-l acceptăm. Așadar, în privința uh, drepturilor de rezervă parlamentară, cum am spus, uh, Comisia este dezamăgită de uh, participarea parlamentară și poate că ne-ar fi de ajutor. Nu am știut nimic despre fonduri, sunt președinta comitetului și comisie și am fost întrebată de mai multe ori și să vin joi și vineri la Strasburg. Mi s-a cerut să mă duc la, în banchii la fondul Becu și mi s-a spus la sfârșitul săptămânii de Strasburg. Sunt sigur că Comisia nu a organizat acea întâlnire doar cu cinci zile înainte. Bun, am discutat discutat despre acest lucru, dar după mare eforturi ale Parlamentului. Deci, vă rog, nu spuneți că nu ne-am dus. Nu am fost niciodată informați și am primit invitații în ultima clipă. În ceea ce privește Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, acolo am uh, transmis drepturile de observator ale Parlamentului în acea privință. Poate că acest lucru va îmbunătăți lucrurile pe viitor. Deci perspectiva mea este, da, cred că mecanismul fondurilor fiduciare este probabil necesar în anumite circunstanțe, situații de urgență, așa cum a fost și gândit, dacă avem nevoie de un fond fiduciar pentru Africa, pentru sau pentru a rezolva probleme de migrație în Europa, nu, nu știu, nu sunt mulțumite. Sunt de acord, este un risc de a lua banii de la obiectivele de dezvoltare, care sunt obiective pe termen lung, spre, um, spre fond, uh, obiectivele stabilite de miniștrii noștri. Deci când vine vorba despre aceste fonduri, trebuie să fim foarte stricți în privința destinațiilor, trebuie să ne asigurăm că există transparență și să ne asigurăm că fondurile noastre sunt suficient de flexibile pentru a face ce dorim noi să facă la fața locului. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Colbel. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte vreau foarte pe scurt să evoc niște lucruri de principiu. Vorbim aici, în această comisie, foarte des despre transparența necesară pe care trebuie să o avem, în special în privința bugetului și cu toate acestea stabilim că aceste fonduri fiduciare nu duc la mai multă transparență, ci au tendința de a duce la mai puțină transparență. Asta este primul aspect. În al doilea rând, s-a spus de mai multe ori ce importante sunt aceste fonduri pentru a putea reacționa repede și adaptat. Și aici se naște întrebarea dacă bugetul nostru în fond este construit de așa manieră încât să nu putem îndeplini aceste condiții. Pentru că ar trebui să ne gândim foarte bine ce trebuie să schimbăm în bugetul nostru pentru a putea reacționa și în privința lui rapid și adaptat. Un alt lucru este incontestabil că în cazuri de urgență trebuie să dăm ajutor. Nici nu intră în discuție, este clar. Dar cred că uneori acest ajutor devine necesar pentru că ne lipsesc strategiile necesare pentru a identifica problemele și a le aborda în timp util. Pentru că dacă reacționezi în timp util și la nivelul necesar, atunci multe situații de urgență nici măcar nu ar apărea. De aceea cred că trebuie să facem ceva urgent pentru ca în domeniul problemelor legate de migrație, să avem o strategie pe termen lung care să poată și reuși, pentru că aceasta lipsește cu desăvârșire. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ce mi se pare absolut clar aici este că, indiferent de forma bugetului adoptat, indiferent de mecanismele adoptate, nu vom prezice niciodată toate uh, situațiile care pot apărea și este util să avem ca rezervă un fel de instrument flexibil care să poată fi folosit pentru nevoi urgente care nu vor putea fi niciodată prevăzute. Dar mă uimește că acolo unde avem un deficit de supraveghere și diagrama în privind acest document nu ar putea fi mai clară în modul în care descrie uh, lipsa unei analize parlamentare și democratice în orice tip de procese. Noi facem ca procesele noastre europene să fie vulnerabile. Comisia devine vulnerabilă. Oamenii care coordonează aceste fonduri sunt vulnerabile în fața unor probleme care vor apărea, unor abuzuri care vor apărea, pentru că acolo unde sunt bani și putere vor exista abuzuri. Deci trebuie să corectăm aceste, aceste probleme de deficit democratic, pentru că este singura cale în care ne vom asigura că fondurile de care avem nevoie, potențial pentru situații urgente, sunt eficiente, sunt privite ca fiind eficiente și nu ca un mecanism care nu caută decât să submineze tipul de instituții pe care trebuie să le creăm. Este convenabil să nu avem analiză democratică, dar pe termen lung este uh, foarte greșit economic. Mulțumesc! Da, mm, se vede clar că mm, cu aceste fonduri încercăm uh, să acoperim lipsa flexibilității. Și ce este uimitor este capacitatea pe care o are Uniunea Europeană de a pune în aplicare tehnici și practici care nu respectă principiile bugetare fundamentale. Și capacitatea bugetară pentru Turcia va apărea în buget, nu este un fond fiduciar, dar se vor folosi resursele dedicate, ceea ce înseamnă că cheltuielile vor fi de 3 miliarde, dar nu vor apărea în buget decât ca 1 miliard, pentru că se folosesc resurse deduse direct din uh, această sumă în favoarea Turciei. Cred că în privința transparenței și a procesului democratic avem clar o lacună incontestabil. Și în privința fondurilor fiduciare, uneori mă gândesc că atunci când creezi un fond fiduciar, asta le permite uh, oamenilor politici să implice elemente de limbaj, să spună face ceva pentru Africa. Bun, foarte bine sună la conferințele de presă și în comunicatele oficiale, dar în practică nu are eficiența necesară. Și toate acestea pentru că bugetul nu uh, ne uh, creează situația în care să răspundem acestor acceptări, acestor situații de criză. Ați vorbit de fondurile versate de Elveți Elveția și de Norvegia. Elveția și Norvegia varsă Uniunii Europene sume destul de importante care nu apar în buget ci care sunt întrebate direct către anumite state din coeziune și într-un anumit caz. Cum se, ce se întâmplă cu fondurile fiduciare? Vin direct spre fondurile fiduciare, dar nici aici nu este respectată transparența când încercăm să explicăm că Brexitul ar putea să ducă la pierderea 14 miliarde, dar pe de altă parte ar putea exista resurse care să corespundă celor vărsate de Norvegia și Elveția și căutăm în buget să vedem unde sunt aceste sume vărsate de Norvegia și Elveția, nu apar pentru că uh, prin anumite canale merg direct în anumite țări, din procesul de coeziune. Deci dacă ați putea să ne lămuriți în această privință, stimate coleg, ar fi util. De asemenea, uh, uh, dorim să preia cuvântul și reprezentantul Serviciului European pentru Acțiune Externă, domnul Filiberto, uh, pentru un interval foarte scurt, din păcate. De acord, voi fi foarte concis. Vreau să reacționez în legătură cu două puncte care au fost menționate în timpul discuției. Unul se referă la folosirea fondurilor de dezvoltare pentru a răspunde la alte obiective politice. Pe de o parte, aș dori să afirm că suntem obligați, conform articolului 21 al tratatului, să asigurăm coerența acțiunii externe, deci contribuția diferitelor politici de dezvoltare uh, Uh, trebuie să fie coerentă în privința acțiunii de politică externă. Deci nu putem decât să ne felicităm că un instrument ca uh, fondul fiduciar poate contribui la o acțiune mai globală a Uniunii Europene față de țările partenere, mai ales într-o situație de criză. În schimb, în mod evident, uh, nu obiectivele afacerilor interne trebuie să beneficieze. Cred că Fondul Fiduciar pentru Africa a lucrat asupra unor aspecte ca protecția migranților, administrarea fluxului migrator, siguranța frontierelor, care sunt o cerință a țărilor partenere, pentru că ele sunt primele afectate de fluxuri neregulate de migranți și fluxuri de trafic ilegal ehm, de-a lungul eh, granițelor lor. Reintegrarea migranților Um, ajutorul acordat uh, activităților legate de ei, toate acestea sunt acțiuni de dezvoltare și nu cred că putem uh, spune că aceasta ar fi o deviere a fondurilor. Pe de altă parte, alt aspect uh, se leagă de conflictul de interese. Cred că există o valoare în sine în acțiunea coordonată a Uniunii Europene și a statelor membre în oferta unei serii de instrumente, fie că vorbim despre instrumente de dezvoltare, de comerț, de asistență tehnică, de creare de capacități față de statele terțe. Faptul că cooperăm este un obiectiv foarte important în strategia globală de acțiune externă și cred că acest lucru a fost menționat aici. Mulțumesc! Mulțumesc că trebuie să încheiem și să trecem la următorul subiect. Oricum, ce aș vrea să le spun eu uh, diferitelor părți implicate, acțiunile uh, Ehm, va trebui la un moment dat să putem spune noi și ne care este uh, ce face Uniunea Europeană în fața fenomenului migrației. Și nu putem spune că prin aceste fonduri și uh, prin această inginerie care este rezultatul unei mari inteligențe, dar lizibilitatea nu este deloc extraordinară. Așadar, când vom avea o discuție în calitate de parlamentar și fără îndoială cei care vor fi candidați uh, la alegerile următoare, următoare vor trebui să ofere argumente și trebuie să scoatem în evidență în mod clar ce facem. Uh, Fondul fiduciar pentru Africa, ce înseamnă? Avem diferite acțiuni prin care încercăm uh, să um, blocăm sursele migrației, dar nu apar foarte clare. Și aceasta este discuția. Această necesitate de transparență, care este o a legitimității democratice, pentru că de fiecare dată uh, facem un uh, comitet de coordonare, am, am participat la o ședință, este o populație numeroasă care vine timp de o zi, toate, ambas- toate ambasadele, toate țările sunt reprezentate. Nu sunt convins că valoarea adăugată este senzațional. Bun, ne vom opri aici. Le mulțumesc celor doi experți care ne-au lămurit prin analiza și recomandările lor, dar lucrul foarte încurajator și care ne face să fim optimiști este că avem marge de progres considerabile vom trece la partea legată de Turcia, facilitatea bugetară pentru Turcia. Uh, care este o mică ofensă la adresa uh, sincerității bugetare. Vă amintiți, domnule raportor general, de discuțiile pe care le-am avut uh, în privința consilierii bugetare și ne întrebam dacă această facilitate nu ar trebui să apare în proiectul de buget pe 2018. Am explicat că nu și iată, nu am trecut nici două luni și jumătate după, de la începutul anului 2018 și trebuie să discutăm acest lucru. Comisia a propus așadar săptămâna trecută să prelungim facilitatea pentru refugiații din Turcia în 2018 și 2019 în valoare de 3 miliarde ca pentru perioada 2016-2017 și propune să finanțăm la fel ca prima versiune, adică 1 miliard pentru bugetul Uniunii Europene și 2 miliarde prin rețetele afectate externe venind din statele membre fără îndoială, adăugând aici Norvegia și Elveția Comisia a adoptat deja o decizie în acest sens, uh, din păcate nu a fost consultați în prealabil, asta spunea domnul Mureșan, uh, sau măcar informați uh, despre modul în care Comisia dorea să ofere miliardul venit din bugetul Uniunii Europene. Această întâlnire este o ocazie de a clarifica acest punct și de a lansa un dialog, sperând că punctul de vedere al Parlamentului va putea fi integrat înainte să fie luate decizii definitive, fără consimțământul nostru, care suntem una dintre cele două ramuri ale autorității bugetare. E dau cuvântul doamnei Calvinio, care este secretar general al bugetului. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să prezint mai detaliat propunerea Comisiei cu privire la extinderea instrumentului pentru refugiații din Turcia. Aș vrea să încep prin a spune că domnul comisar Oettinger, cu ocazia prezentării în uh, cadrul dezbaterii privind viitorul CFM, a, a fost primul care a anunțat decizia Comisiei iar Parlamentul a fost informat în aceeași zi și, de altfel, chiar înaintea Consiliului. Cred că, de fapt, Consiliul a fost informat a doua zi în Coreper. Și, din acest punct de vedere, comisarul a vrut uh, să sublinieze importanța pe care o acordă Parlamentul European, anunțând decizia Comisiei imediat după reuniunea colegiului în plenara Parlamentului European. Și acum am să vorbesc în engleză. Instrumentul pentru refugiații din Turcia este și a fost un instrument uh, foarte eficient pentru a-i ajuta pe refugiații din afara Europei. Acest lucru a fost confirmat de al doilea raport anual privind instrumentul uh, pentru refugiați, care a fost adoptat săptămâna trecută de către Comitetul de Pilotaj din 9 martie. Și, de fapt, Analiza noastră arată că instrumentul a fost deosebit de eficient și am să mă refer la asta imediat. Nu doar uh, pentru ceea ce face la fața locului, ci și pentru că uh, Uh, întrunește acordul uh, tuturor uh, statelor membre care și-au însușit acest program și care și-au coordonat eforturile. Analiza cu privire la funcționarea Comitetului de Pilotaj este pozitivă. Credem că acesta acordă o valoare adăugată prin faptul că reunește la masa discuțiilor toți actorii implicați care fac parte din procesul decizional. Aceștia coordonează nu doar ceea ce se întâmplă la nivel european, ci și se întâmplă la nivel național în legătură cu Turcia și colega mea va oferi mai multe detalii în acest sens. Declarația UE-Turcia din martie 2016 a prevăzut mobilizarea acestei finanțări suplimentare de 3 miliarde pentru instrumentul pentru refugiații din Turcia, odată ce resursele din uh, prima tranșă uh, vor fi fost epuizate, cu condiția îndeplinirii angajamentelor din acea declarație. Alocarea inițială de 3 miliarde a fost pe deplin angajată și contractată cu 72 de proiecte puse în aplicare. Peste 1,85 miliarde au fost deja plătite. Și uh, deși există motive pentru a critica evoluțiile recente din Turcia în domenii precum uh, statul de drept și drepturile omului, Comisia consideră că aceasta este mișcarea potrivită și anume să propună extinderea acestui instrument în special pe baza faptului că Turcia și-a îndeplinit angajamentele din declarația UE-Turcia din martie 2016. Și asta în uh, legătură cu angajamentele sale în legătură cu refugiații. De aceea Comisia a adoptat această decizie săptămâna trecută și anume să propună finanțare suplimentară în cadrul acestui instrument. Și îi dau uh, cuvântul doamnei Miriam Ferran, care este responsabilă uh, de acest uh, dosar în cadrul DigiNear. Dumnezeu va face o prezentare mai detaliată și de natură politică, după care eu voi concluziona cu aspectele bugetare. Mulțumesc foarte mult! Uh, am să încep uh, prin a face un rezumat al principalelor realizări ale instrumentului de până acum și am să vă împărtășesc câteva informații care au fost deja făcute publice într-un spirit de transparență și care au fost incluse în al doilea uh, raport anual care a fost publicat săptămâna trecută. Aceste realizări au fost deja prezentate și în Comitetul de Pilotaj din 9 martie, iar uh, noi v-am invitat uh, și pe dumneavoastră, domnule președinte, la aceste întâlniri în uh, spirit de transparență și de deschidere față de Parlament. Avem câteva inițiative emblematice care au o valoare adăugată demonstrată pe teren. În primul rând, um, uh, măsurile de urgență care au um, fost în beneficiul a peste 1,2 milioane de persoane dintre cele mai vulnerabile din Turcia. Facem de asemenea foarte multe în uh, ceea ce privește educația și sănătatea. Acestea sunt nevoile cele mai presante. În domeniul educației am reușit până acum să aducem înapoi la școală peste 300.000 de copii uh, din Turcia, contribuind uh, la obiectivul general de a uh, evita problema generațiilor pierdute. Uh, am uh, oferit uh, educație și formare profesională în limba turcă. În plus, am oferit asistență și în domeniul sănătății, asistență imediată. Până acum am reușit uh, să avem 12 unități medicale mobile care au um, au livrat uh, peste 760.000 de uh, consultări uh, de îngrijiri primare și vaccinare a peste 200.000 de copii. Aceste inițiative emblematice subliniază eficacitatea acestui instrument la fața locului. Declarația UE-Turcia continuă să fie implementată. Aceasta este o dovadă în acest sens. Și la fiecare comitet de pilotaj, această punere în aplicare este confirmată în unanimitate de către statele membre. A venit acum momentul să mobilizăm a doua tranșă a acestui uh, instrument de finanțare conform declarației UE-Turcia. Sigur că există um, și oarecare urgență în acest demers. Așa cum vă spuneam, una dintre marile realizări este în domeniul educației. Este esențial să evităm uh, aceste generații pierdute. Avem astăzi un uh, mare contract, uh, un grant de 300 de milioane pentru Ministerul Educației din Turcia. Scopul a fost de a readuce înapoi la școală 300.000 de copii. Acest ajutor se încheie pe 3 octombrie și este nevoie de pregătiri tehnice pentru a putea prelungi acest contract. Iar evaluarea noastră este că va trebui să avem o decizie politică cu privire la finanțarea celei de-a doua tranșe acum, astfel încât toate procedurile să poată fi realizate la timp, pentru că asta necesită rectificarea bugetului pe 2018 pentru a disponibiliza creditele pentru cea de-a doua tranșă. Evaluarea noastră este că uh, acest buget rectificativ ar trebui să fie adoptat în plenara din uh, iulie cel mai târziu. Aceasta este agenda noastră pe care o preconizăm, de aceea am propus această decizie. Iar această decizie a fost deja anunțată la ultimul comitet de pilotaj din 9 martie. Participanții la comitetul de pilotaj au fost astfel informați că Comisia va merge mai departe cu adoptarea acestei decizii. În ceea ce privește aspectele bugetare, am să-i dau acum uh, din nou cuvântul colegei mele, care va vorbi despre sursele de finanțare. După cum bine știți, când am făcut prezentarea propunerii Comisiei în Consiliu, a existat o reacție puternică din partea unor state membre care făceau un apel la o finanțare completă a instrumentului cele 3 miliarde din bugetul european. Comisia a considerat că aceasta nu este abordarea cea mai prudentă pentru că uh, ar necesita utilizarea uh, totală a marjei de la capitolul respectiv, uh, ci și utilizarea unei alte marje de angajamente, lăsând, lăsând Uniunii Europene o marjă de flexibilitate redusă în eventualitatea în care s-ar produce o nouă criză în cei doi ani și jumătate care au mai rămas din CFM-ul actual. Deja există nevoi importante legate de criza din Siria și ruta uh, central-mediteraneană în uh, cazul căreia Uniunea Europeană trebuie să-și îndeplinească promisiunile. Și după cum știți, marja globală de angajament nu este menită doar pentru astfel de măsuri, ci și pentru ocupare și dezvoltare în rândul tinerilor. Pe de altă parte, o parte din această marjă Uh, este prevăzută pentru titlul 1B din buget și trebuie să avem uh, în vedere și nevoile de migrație și finanțarea altor programe. De aceea, Comisia a propus să menținem uh, această finanțare echilibrată, un miliard din bugetul european, două miliarde din bugetele naționale. Which already has led, in our opinion, to a strong engagement on... Și asta a dus la un angajament puternic din partea statelor membre în ceea ce privește funcționarea funcționarea acestui comitet de pilotaj acest uh, instrument uh, nu înseamnă să trimitem bani Turciei, ci înseamnă să abordăm nevoile de bază ale refugiaților, așa cum spunea și doamna Fera, în special în domeniul educației și sănătății. Credem că importanța și buna funcționare a acestui acord uh, și în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de migrație către Uniunea Europeană necesită un răspuns eficient și rapid și sperăm că asta vom realiza cu această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Calvinio. Mulțumesc, doamna Ferran. Îi dau acum cuvântul domnului Siegfried Mureșan, raportorul nostru general. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum ați spus, pe bună dreptate, în introducerea dumneavoastră, atunci când am negociat bugetul pentru 2018, știam că se va întâmpla așa. Și știam că împreună Comisia, Consiliul și Parlamentul vor trebui să hotărască dacă să continuăm sau să prelungim acest instrument pentru refugiații din Turcia. Uh, salut faptul că ați venit în Parlament în această dimineață, doamnă director general. Știu că sunt săptămâni uh, aglomerate și pentru direcția dumneavoastră generală și de aceea apreciem foarte mult că ați venit astăzi aici. Aș vrea acum să fac trei observații. Prima observație se referă la cooperarea între Parlament și Comisie. A doua observație se referă la rolul Parlamentului și cea de-a treia la finanțarea instrumentului pentru refugiații din Turcia. În ceea ce privește cooperarea între Comisie și Parlament, cred că această decizie și proiectul de buget rectificativ care ne vor fi propuse vor fi printre cele mai importante uh, proiecte de buget rectificativ de anul acesta. Suma este semnificativă. Uh, va exista o atenție imensă din partea opiniei publice și există și o importanță politică a acestei chestiuni uh, pentru Comisie, Consiliu și Parlament. De aceea va trebui să colaborăm uh, într-un uh, cadru deschis și știți că atunci când a fost lansat instrumentul de, pentru refugiații din Turcia, am aflat dintr-un comunicat de presă. Parlamentul nu a fost implicat. Și atunci Parlamentul a spus, înțelegem urgența situației, înțelegem uh, circumstanțele extraordinare, dar vă rugăm să nu mai faceți asta pe viitor. Parlamentul a înghițit uh, gălușca odată și a spus uh, să nu mai uh, se întâmple asta în viitor. Parlamentul nu va mai accepta asta în viitor. Dacă asta am spus, la asta ne așteptăm, ca Parlamentul să fie implicat în viitor. Doamnă director general, aveți dreptate. Domnul comisar a fost foarte amabil și a informat Parlamentul imediat ce decizia a fost luată în colegiu. Credem că a fost momentul potrivit dar uh, credem că nu a fost uh, bine că decizia a, a fost uh, anunțată în presă înainte. Înainte să fim anunțați în plenară, am aflat din presă într-un document văzut de Politico și nu de Parlament, care are competențe bugetare. A, Poate ați putea să ne spuneți uh, cine a um, dat informația la presă înainte să fie informat Parlamentul. Am apreciat să ne spuneți acest lucru. Vă spuneam că o cooperare sinceră este esențială și în timpul concilierii bugetare, eu însumi, mai mult decât oricine altcineva, uh, mă gândeam la acest uh, instrument și la marja din capitolul 4 Vroiam să ne asigurăm că această marjă ne dă spațiul de manevră pentru acest instrument toate grupurile politice din Parlament uh, știu uh, ce revendicări ferme am avut. Am spus că trebuie să lăsăm marjă și pentru Turcia. Deci suntem dispuși să cooperăm în această privință, suntem responsabili, dar pe de altă parte avem nevoie de transparență și trebuie să fim implicați. A doua observație este că am discutat în această dimineață despre un studiu privind gestionarea fondurilor fiduciare, în care a fost menționat și instrumentul pentru refugiații din Turcia. Urgența acestei, acestui instrument nu a fost pusă la îndoială de către colegi. Ați vorbit și despre impactul pozitiv la fața locului și împărtășesc această um, evaluare. Însă s-a vorbit despre răspunderea democratică, despre controlul democratic. Parlamentul nu face parte din uh, comitetul de pilotaj pentru instrumentul pentru refugiații din Turcia și întrebarea mea pentru comisie este următoarea. De ce atunci când comisia a propus continuarea acestui instrument, nu a propus și ca Parlamentul să devină membru al comitetului de pilotaj? pentru că Comisia și statele membre au reprezentanți acolo. Și a treia mea observație se referă la finanțare. Am discutat uh, de nenumărate ori uh, câte provocări uh, trebuie să um, abordăm încă de la începutul acestui CFM. Am vorbit uh, despre finanțarea priorităților, uh, dar nu din surse noi, ci prin realocarea de resurse și cumva asta a fost în detrimentul unor priorități tradiționale ale Uniunii Europene. Acum, uh, înainte să vedem proiectul de buget rectificativ al Comisiei, nu mă pot antepronunța, însă, în cadrul acestui CFM, prioritățile noi au nevoie de resurse noi. Dacă mă uit la marjele disponibile, am reușit să lăsăm 250 de milioane de euro marjă la capitolul 4. Dacă mă uit la toate marjele din toate capitolele, suma se ridică la 1,6 miliarde. Dacă mă uit la marja globală pentru angajamente, aceasta este de 1,1 miliarde de euro, iar instrumentul de uh, flexibilitate este 517 milioane, în total 3,2 miliarde de euro. Dacă finanțăm 2 miliarde de la statele membre și 1 miliard din bugetul european, așa cum se propune, cred că acel 1 miliard trebuie să fie căutat din uh, surse noi în marșe și nu din realocarea uh, resurselor bugetare. Pentru că știm cu toții uh, la ce presiuni uh, sunt supuse programele existente. Acesta este un uh, principiu important, dar sigur că putem să ne pronunțăm mai clar după ce vedem proiectul de buget rectificativ. Acum îi mulțumesc foarte mult Comisiei pentru prezență și îi mulțumesc și doamnei uh, și doamnei director general a Comisiei sau Comitetului pentru Bugete. Aștept cu interes să elaborăm pe marginea acestor chestiuni și aștept cu nerăbdare să lucrăm cu Comisia într-un spirit de cooperare deschisă, având în vedere importanța politică a acestui demers. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Dau acum cuvântul lui, cuvântul lui Donald. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'abord, je voudrais... Domnul Delano, da, domnule președinte, vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să fiu de acord cu toate remarcile prealabile ale raportului Mureșan pentru că mi se pare că trebuie să subliniem aceste lucruri. Toate statele organizează politici comune în afara regulilor de funcționare ale Uniunii Europene și um, până la urmă legislatorii, legiuitorii sunt Consiliul și uh, Parlamentul, dar Comisia ia decizii, ceea ce ajunge să fie o problemă. Iar când vine vorba despre pușculița comună, nu ni se cere um, părerea și clar există o ruptură a încrederii. Nu putem să acționăm această situație și uh, Astăzi eu îmi spun că s-a trecut peste linia roșie, trebuie să revenim la niște lucruri mai uh, normale. Problema refugiaților nu se rezumă doar la acordul între Uniunea Europeană și Turcia, ci reprezintă o chestiune globală pe care trebuie să o tratăm global la nivelul Uniunii Europene. Deci acest caracter global ne face uh, să ne gândim că, că toate chestiunile legate de migranți să fie integrate în bugetul european. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să facem astfel încât acum să nu fie așa o, um, um, niște politici, niște politicuțe cu niște sume mici de bani. Trebuie ca Uniunea Europeană să funcționeze normal cu colegiuitorii care să aibă o, o răspundere comună. Mulțumesc, domnul Ali. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc să vă mulțumesc pentru detaliile pe care le-am auzit cu privire la prelungirea mecanismului de sprijin pentru Turcia. Decizia Comisiei arată că această a doua perioadă nu prea diferă mult de prima. Mm, pe partea de finanțare. Modelul de finanțare rămâne și el același, adică o parte vine de la bugetul Uniunii Europene și o altă parte este reprezentată de contribuții din partea statelor membre. Situația din Turcia, situația refugiaților, nu s-a schimbat față de momentul când s-a lansat acest mecanism numărul de refugiați a crescut la peste 3,5 milioane și peste 294 de mii de copii s-au născut între timp și trebuie să ne gândim că trebuie să reevaluăm nivelul de punere în aplicare a acestei prime faze uh, și să ne gândim la măsurile pe care le-am putea lua pentru a atenua lacunele existente și trebuie să ținem um, cont de învățămintele din trecut pentru a îmbunătăți punerea în aplicare în această a doua uh, Uh, fază. Și aici am niște întrebări. Principiile de bază ar trebui să fie rapiditatea, eficiența și buna guvernanță financiară. Mecanismul acesta de cooperare ar trebui să mobilizeze 3 miliarde de euro pentru perioada 2016-2017. Întrebarea mea este următoarea. Principiile acestea de bază au fost respectate în prima fază? În, uh, înainte de 2017, statele au pus la dispoziție cam 1,5 miliarde de euro, dintre care 97% au fost uh, deblocate. Așteptăm mobilizarea restului fondului, uh, fondurilor pentru perioada următoare și putem să ne așteptăm la mai multă rapiditate, mai multă disciplină pentru deblocarea fondurilor pentru această fază nouă? Și a treia întrebare, care este evaluarea dumneavoastră cu privire la uh, eficiența fondului? Mulțumesc, doamna Gresle. Da, Mulțumesc. Sunt un pic uh, enervată de această dezbatere, pentru că credeam că am ajuns mai departe în a doua tranșă cu celelalte 3 miliarde de euro. Am câteva întrebări. Cum uh, arată planul în timp? Uh, pentru că între timp Turcia nu este doar parte beligerantă, ci și uh, cauzatoarea unor mișcări migratoare masive și m-ar interesa dacă uh, Comisia ia în calcul acest uh, rol schimbat al Turciei. Nu cred că, dacă putem spune așa, uh, trebuie să-l mai răsplătim pe declanșatorul acestor probleme prin aceste ajutoare. Bun, sigur, pe de altă parte susținem ajutor pentru Turcia, am făcut operațiuni de control și putem spune că Turcia se descurcă foarte bine la fața locului cu Uniunea Europeană, dar am văzut că acum Turcia a a primit un mijloc financiar semnificativ și se pune întrebarea, bun, am auzit de clădiri, de spitale, de școli, dar suntem siguri că nu cumva finanțăm uh, indirect crigul din, uh, războiul din Siria împotriva populației? Mulțumesc! Mulțumim, domnul președinte, pentru această întrebare esențială. Doamna Gardia Zabal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte rapidă pentru că suntem cu toții conștienți de numărul de refugiați pe care îi găzuiește Turcia um, cu precădere pentru că Europa n-a dorit ca acestea să vină aici, așa că mi se pare logic uh, sau drept să ne oferim în continuare sprijin uh, financiar pentru ca acești refugiați să aibă acces la educație, la sănătate și să aibă un acoperiș unde să locuiască. Și s-a mai spus, uh, și doamna Cresle a spus că relația cu Turcia este foarte delicată și situația privind drepturile omului în Turcia a făcut pași mari înapoi și um, știm că um, să lucreze acolo nu este tocmai ideal, libertatea de presă nici aceasta nu stă foarte bine și acest lucru ne duce să avem multe îndoieli, multe reticențe cu privire la uh, deblocarea acestui fond cont. Însă, Așa cum spuneam uh, uh, și la început, refugiații sunt cei care sunt acolo și care suferă de pe urma lipsei de acțiune a Uniunii Europene și trebuie să continuăm să facem finanțarea. Dar trebuie să avem două criterii foarte clare. Pe de o parte, să existe condiții foarte Uh, cuprinzătoare, exhaustive și verificare, astfel încât banii din um, uh, acest fond până la ultimul cent să ajungă um, pentru îngrijirile refugiaților și să nu folosească autoritățile turce um, banii în alte scopuri și apoi financiarea. Bun, avem o mie de milioane, o miliardă, uh, ter, o treime, aceasta cred că ne-ar duce la limită cu bugetul. Deci, dincolo de asta, nu putem să mergem și statele membre ar dori uh, să, uh, dacă vor să um, obține mai multă finanțare, trebuie să schimbe CFM pentru că bugetul în acest moment nu poate susține. Mulțumesc. Dau cuvântul celor care au cerut, dar vă rog tuturor să fiți conciși. Domnul Colmel. Mulțumesc mult, domnule președinte. În Germania se face o glumă atunci când vorbesc de administrarea timpului. Spunem anul ăsta Crăciunul va veni pe neașteptate. Din păcate aici nu e de glumă trebuie să recunosc că sunt din ce în ce mai supărat de anumite aspecte pe care noi le considerăm aici foarte urgente, deși le-am putea trece cu vederea. Uh, faptul că anul acesta se termină contractul cu Turcia pe 3 octombrie nu ne-a căzut din cer, știam. Și de aceea spun încă o dată că trebuie să avem o strategie clară și un scop precis, să spunem ce vrem să obținem în privința crizei migrației. Sigur că vrem să ajutăm și Uniunea Europeană a făcut deja acest lucru și eu sunt un mare susținător al ideii să o facem cu sume mai mari, dar doar cu niște obiective politice foarte clare. Atâta timp cât nu le avem, de la an la an vom plăti din ce în ce mai mult către diferite puncte fierbinți din uh, diferite focare de criză, fără să știm care este rezultatul pe care dorim să-l atingem. De aceea cred că avem nevoie de obiective foarte clar definite. Și mai este și o întrebare concretă foarte importantă pentru mine avem un acord cu Turcia, un volum de aproximativ 3 miliarde de euro, din care am plătit 1,85 de miliarde de euro. Eh, înainte să hotărăsc în privința unui alt miliard, vreau să știu de ce restul nu a fost plătit. Și dacă va fi plătit, vreau să știu când se va întâmpla acest lucru, pentru că sunt niște date esențiale, dar trebuie să le aflăm astăzi, nu peste câteva luni. Mulțumesc! Merci, monsieur Ovart. Mulțumesc, domnul Ovart. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș spune că ce a spus doamna Gardia Zabal, Rubial, uh, sunt foarte pertinente și sunt perfect de acord cu ele, nu o să le mai repet este foarte clar că a existat o nevoie extremă umanitară și o situație deosebit de urgentă atunci când s-a implicat Uniunea Europeană când a creat această facilitate și din toate uh, mărturiile pe care le-am auzit, se pare că, mă rog, cei care uh, lucrează la fața locului, se spune că s-a făcut o treabă foarte bună și ar trebui să fim foarte mândri pentru că uh, Uh, importanța principală este aceea de a acoperi nevoile umanitare. Însă, aș trimite un semnal de alarmă că există niște riscuri semnificative, având în vedere uh, amploarea acestei situații, ca Uniunea Europeană să trebuiască să financeze asta la nesfârșit. Ne trebuie o strategie de ieșire. În ce moment trebuie să implementăm această strategie, nu știu, dar sper și aș face apel la Comisie să um, creeze o strategie de ieșire, să ne asigurăm, să ne asigurăm asigurăm că ne extragem uh, cum trebuie. Mulțumesc. Am, uh, ultimii vorbitor, domnul Depre. Foarte rapid, domnule președinte, întotdeauna am considerat, deși nu e o idee populară, că acordul de subcontractare pe care l-am încheiat cu Turcia pentru a se ocupa de migranții pe care nu voiam să-i primim la noi era un lucru pe care trebuia să-l sprijinim, pentru că ne aflam într-o situație delicată în interiorul Uniunii Europene. Am două întrebări legate pentru comisie, legate de ce a spus domnul Howard mai devreme. Am plătit prima tranșă de 3 miliarde, am, mă rog, ne-am dat acordul. Știam cam toți um, că va fi o a doua tranșă și în momentul când s-a făcut propunerea de buget pentru 2018, Comisia n-a inclus această propunere. S-a prefăcut că nu exista, ori toată lumea știa că o să mai fie o a doua tranșă, așa că eu îi spun comisie, nu, mi se pare că a existat un fel de lipsă de previzibilitate, ne pun în fața faptului împlinit. Și până la urmă o să plătim până la urmă câtă vreme. Care este limita? Din ce moment o să spunem Păi o parte din acești refugiați nu mai fac parte uh, din acest acord, ci sunt uh, din altă categorie. Deci care este orizontul de timp? Ne puteți spune. Mulțumesc și doamna Gala. Really brief. I think we have... Mulțumesc. Voi fi foarte Sucinde, Trebuie să ne uităm pe termen mai lung, pentru că acum e așa, ca și cum mai pune un pansament, e pe termen scurt. Dar să nu uităm că, până la urmă, în Europa nu uh, ne-am asumat răspunderea acestor refugiați, am primit uh, cu mare greutate. Așa că trebuie să ne uităm la o abordare pe un termen mult mai lung, pentru că uh, trebuie să vedem exact um, la în ce moment statele membre o să mai dorească să mai contribuie cu bani. Trebuie să ne uităm la soluționarea conflictelor și să facem uh, astfel încât uh, refugi, refugiații să nu mai trebuiască să plece de la um, locul lor de origine și cred că ne trebuie aici o abordare holistică. Mulțumesc! Întrebarea care se pune că uh, dacă n-am putut să tratăm acest lucru, la bugetul pentru 2018, atunci trebuie să ne gândim acum. Cu miliardul acesta, uh, ce facem? Va fi așa în marjă sau va fi o um, reutilizare? Vreau să ne spună Comisia exact ce va face. Comisia. Merci beaucoup, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am luat act așa cum trebuie de comentarii și de sugestii, dar cred că o să spun trei puncte principale. În primul rând, cred că Parlamentul și Comisia sunt pe aceeași linie. Înțelegem uh, provocările cu care ne confruntăm și trebuie să găsim un uh, echilibru bun, să găsim soluțiile potrivite la aceste provocări. Acum partea de transparență și de răspundere. Suntem perfect de acord cu Parlamentul că este nevoie să sporim um, transparența și tragerea la răspundere. De aceea am insistat și am uh, invitat și Parlamentul uh, European la toate um, ședințele Comitetului de Pilotaj. La acestea am discutat implementarea detaliată a facilității și în lumina reuniunii din martie s-a anunțat, s-a explicat faptul că Comisia pregătea această hotărâre și de aceea am um, înaintat uh, lunar Parlamentului rapoarte de implementare, de asemenea un tabel cu implementarea proiectelor și am încercat să fim cât se poate de amănunțiți în um, darea de socoteri anuală. Dar uh, partea aceasta de uh, uh, furnizare către, de informații către Parlament, eu cred că am pus presiune maximă asupra sistemului. Dacă vi se pare că e nevoie de un raport suplimentar, să ne spuneți, dar noi deja venim cu rapoarte de toate felurile, mai, mai venim cu detalii și în comitetul de, de pilotaj, deci nu prea văd ce am mai putea să mai facem ca să uh, Uh, um, oferim o transparență mai mare și o mai bună tragere la răspundere. Ei, nu exagerez, um, facilitatea este o invenție juridică nouă, dar n-aș exagera partea crea- creativă a ceea ce facem, pentru că până la urmă este vorba de o modalitate diferită de a implementa și de a coordona măsuri, dar până la urmă punem în aplicare banii care se afla un um, asistența umanitară în instrumente de preadetare, lucru care este perfect uh, corespunzător cu normele um, în care se aplică bugetul Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, da, într-adevăr, chestiunea aceasta exista când am negociat bugetul pe anul acesta și uh, suntem pe deplin de acord cu abordarea Parlamentului că marea parte a finanțării, măsura posibilă, ar trebui să vină din uh, marjă de flexibilitate. Aceasta este abordarea Comisiei. Doar o mică parte provine de la asistența umanitară, pentru că până la urmă e asistență umanitară, dar ar trebui să fie în rest bani noi care să vină. Aceasta e propunerea noastră. Și uh, în ceea ce privește uh, provocările politice și de calendar. Așa cum am spus um, și a spus-o și dumneavoastră, relația cu Turcia este foarte sensibilă ceea ce explică faptul că pe măsură ce sporim finanțarea pentru a veni în întâmpinarea nevoilor refugiaților, am avut și un acord politic de a scădea semnificativ sumele alocate prin instrumentul de preaderare. Uh, cu o sumă foarte însemnată în anii viitori. O parte deja a fost convenită pentru bugetul din anul acesta, o altă parte va fi propusă de comisie pentru bugetul pentru anul viitor. Așa că a trebui, mm, cred, să încercăm să găsim un echilibru între aceste instrumente diferite pentru a ne asigura că țintim prioritățile și colega mea, doamna Ferran, poate că vrea să adauge ceva mm, pe parte de cum ajung banii exact la refugia și aici suntem pe deplin de acord cu Parlamentul că acesta este obiectivul principal al facilității. Uh, provocarea aceasta politică se referă și la um, uh, probleme de calendar, pentru că dacă propunem asta prea devreme, nu propunem normele. Facilitatea ar fi extinsă apoi rămânem fără bani când ajungem la finalul implementării și uh, cu condiția ca uh, condițiile să se îndeplinească. Dacă venim prea târziu, există riscul um, periclitării proiectelor și de aceea ne-am gândit că vrem să ajungem așa pe la finalul um, angajamentelor și posibilităților deja alocate în facilitate și să nu fim venim prea târziu pentru a asigura continuitatea proiectelor după expirarea angajamentelor um, deja asumate pentru anul acesta. Din nou, trebuie să ne gândim la echilibru ne-am gândit că dacă venim cu informații detaliate cu privire la punerea în aplicare, ajungem la un echilibru bun. Adică, pe de-o parte, să spunem că implementarea ajunge la un moment în care cele 3 miliarde se vor termina și venim cu o propunere la momentul uh, propice. Dar trebuie să ne gândim împreună și uh, ne bazăm pe abordarea constructivă pe care am auzit-o astăzi pentru a găsi o soluție acum um, um, dar așa cum a spus și doamna Nilia și alții, să găsim o, o soluție pe termen lung, poate că nu putem să o discutăm astăzi, dar trebuie neapărat să o discutăm astfel încât uh, să avem un uh, cadru stabil pentru viitor. Vom avea ocazie să revenim asupra acestui subiect. Doamna Ferran, dar foarte pe scurt, pentru că suntem în întârziere. Merci. Mulțumesc. Foarte pe scurt, trei puncte am denunțat legate de situația politică a relației Uniunii Europeană-Turcia și locul facilității în interior, punerea în aplicare și strategia de ieșire care există și pe care o pregătim, legat de faptul că facilitatea nu este o recompensă acordată Turciei, este clar că li se adresează refugiaților și este doar un element al ansamblului relațiilor cu Turcia Domnul comisar Han a fost ieri la plenara grupului AFET pentru a prezenta dialogul strategic privind viitorul instrumentului de preaderare și în acest cadru Comisia propune o diminuare eh, substanțială a acestor 599 de milioane de euro fonduri IPA pentru Turcia pe cei trei ani următori. Deci facilitatea nu se adresează guvernului turc, ci refugiaților. În ceea ce privește punerea în aplicare, este clar că eh, o punere în aplicare rapidă, eficientă, transparentă și care respectă principiile bune administrații financiare, este la baza uh, gestiunii facilității. În acest sens, Curtea de uh, Conturi pregătește un raport, un raport care va fi publicat înainte de vară și care ar trebui să ofere toate garanțiile și să formuleze toate observațiile legate de faptul că principiile bunei administrații financiare au fost respectate sau nu. Nu avem raportul, dar este o garanție suplimentară a a supravegherii meticuloase a punerii în aplicare. Într-adevăr, în această fază am cheltuit 1 miliard 850 de mii de euro. De ce nu mai mult? Tocmai pentru că respectăm principiile bunei administrații financiare și pentru că respectând uh, regulamentul financiar al Uniunii Europene, plătim în tranșe. Deci toate contractele au fost semnate, ceea ce înseamnă că toate fondurile sunt pe cale de a fi utilizate. Bineînțeles, plățile finale nu vor avea loc decât când proiectele vor ajunge la sfârșit și în cadrul proiectelor avem proiecte de infrastructură, cum ar fi construcția a două spitale. Este clar că plata finală pentru aceste spitale nu va fi realizată înainte de, să spunem, 2020 sau ce târziu 2021, pentru că data limită a plăților este 2021. Dar toate proiectele sunt în desfășurare și nu mai putem să încheiem noi angajamente. Mulțumesc. Nu avem o problemă semantică. Trebuie să vorbim despre facilitate bugetară turce, ci facilitare bugetară refugiați sirieni. Domnule Mureșan, în concluzie, pe scurt, domnule președinte, eu nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc încă o dată Comisiei pentru că a venit aici. Cred că cele spuse de colegi, de membri Comisiei sunt valide. Așteptăm cu nerăbdare să fim implicați, să vedem mai multe atunci când vom discuta despre noul buget și să ne îndeplinim prerogativele, prerogativele pe care le are Parlamentul în acest sens. Deci vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnul Petit, care va trebui să regleze uh, bugetul pe 2019. Știți că veți avea credite privind uh, facilitatea aceasta pentru ajutor pentru refugiații turci în Europa. Bun, ne oprim aici, mulțumesc comisii, mulțumesc vorbitorilor și vom trece la voturi. Stimați colegi, vă invit să vă introduceți cardurile electronice în aparatul de vot. Vom face o primă simulare de vot. Votul este deschis. Toată lumea a votat? Nu? Da. Votul este închis. Mulțumesc. Primul vot se referă la bugetul pe 2018, deci îi voi da cuvântul raportorului general pentru a ne prezenta proiectul de transfer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doar foarte pe scurt, stimați colegi, pentru că este un transfer care nu este absolut deloc problematic. În 2017, dată fiind adoptarea târzii a UEFA-ului pentru baza juridică a Uniunii Europene, uh, o sumă de 580.000 de euro uh, prevăzută să acopere costurile pentru agenția INEA pentru lansarea acestui program a fost transferată de la uh, linia de subsidiară agenții la uh, Wi-Fi pentru o linie operațională Uniunii Europene pentru a fi folosită în cadrul primelor propuneri. Între timp, agenții s-a cerut să pună în aplicare această inițiativă și de aceea o sumă totală de 724.000 de euro 123 eh, este necesară pentru a acoperi eh, costurile suplimentare din care 347.000 sunt acoperite de eh, linia de susținere SFICT și restul vor fi returnați din Novel pentru linia operațională a Uniunii Europene. Asta este cu transferul. Am primit răspunsul înscris de la Comisie la toate întrebările pe care le-am pus, de aceea vă recomand să votați pentru acest transfer care este consecința adoptării bazei juridice a programului Wi-Fi for You. Mulțumesc. Mulțumesc și vom trece la vot. Vot electronic. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Aprobat 29 la 2 și 2 abțineri. Acum avem un vot privind localizarea sediului European Banking. Avem un prim amendament. Amendamentul numărul 9. Și avem și un amendament numărul 5 pe care le supun la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, aprobat. Amendamentul 1 cu un amendament al raportorului. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, aprobat. Amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este aprobat. Amendamentul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu este clar. Vom verifica. Votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. Aprobat. 19 pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă și cine se abține este aprobat. Și în privința ansamblului textului modificat, um, votul este deschis. Și votul este închis. Aprobat 28 pentru 4 împotrivă și o abținere. Acum ne pronunțăm asupra raportului colegului și privind coeziunea teritorială, economică, socială. Am privind al șaptelea raport al Uniunii Europene. Aș dori să precizez, fiind vorba despre o listă de votare care a fost difuzată pentru acest aviz, aș vrea să vă rog să luați notă de următoarele lămuriri. În primul rând, mai multe voturi separate au fost cerute pe anumite alineate care uh, conțin compromisuri. Este vorba despre amendamentele 6, 25 și 28. A doua precizare, amendamentul 14 nu este compatibil cu compromisul numărul 2 și prin urmare va cădea dacă acesta din urmă este adoptat. Există observații? Nu văd. Vom trece la vot. Vreau doar să explic faptul că am citit textele pe toate și în alineatul 1 dacă compromisul va fi adoptat, vreau să retrag amendamentul 6. A, retrageți amendamentul 6? Bun, am înțeles. Bun? Așa vom câștiga timp. Dacă este votat, bineînțeles. Privind compromisul numărul 1, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este adoptat. Și deci, așadar trecem la amendamentul nou. Un vot uh, separat. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vom verifica prin vot electronic. Votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. Respins 18 împotrivă 12 pentru. Și privind partea a doua, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cred că este același vot respins. Și privind amendamentul numărul 10, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, respins. Compromisul 2, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, aprobat. Și trecem la amendamentul 15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este aprobat. Amendamentul 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și cine se abține? Vom verifica. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 17 împotriva 14 pentru o abținere. Amendamentul 17. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 16 voturi împotrivă, 15 pentru. Compromisul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci cine se abține, adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este adoptat. Amendamentul 25. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Este adoptat. Și trecem la amendamentul, la compromisul 6, îmi cer scuze, compromisul 6, cine este pentru? Cine este potrivă, cine se abține, adoptat. Trecem așadar la partea a doua a amendamentului 28. Cine este pentru? Cine este împotrivă? și cine se abține, vom verifica prin vot electronic privind a doua parte a amendamentului 28. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Respins. 19 voturi împotrivă, 13 pentru. Amendamentul 31. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. Amendamentul 32, două părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificare prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 18 împotrivă, 15 pentru partea a doua. Și dacă cade prima parte, cade automat cea a doua. Amendamentul 33, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. Amendamentul 34, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. Acum ansamblul textului. Votul este deschis electronic. Votul este închis. Adoptat 29 pentru 4 împotrivă. Felicitări raportorului. Privind celelalte secțiuni, nu există cele de transfer. Așadar, dau cuvântul uh, Monica Olmeier privind proiectul uh, diferitele proiecte imobiliare și primul dintre ele uh, care este Lema și transferul la Amsterdam. Domnule președinte, aș propune să începem cu ce e mai simplu și apoi să trecem la lucrurile mai complicate. Uh, pentru că cele simple merg foarte repede și apoi putem să ne ocupăm de cele care vor suscita mai multe dezbateri. Ce nu este complicat, e puțin deranjant, dar ce este simplu este House of Europe, uh, proiectul de construcție de la Stockholm, pentru că, în ciuda unui studiu atent al uh, pieței, din cauza uh, exploziei pieței imobile, imobiliare din Stockholm nu a fost posibilă, nu, a, nu am putut găsi un imobil care să corespundă prețurilor la care ne gândisem noi și Comisia. Și astfel suntem obligat să prelungim contractul cu actuala clădire pe 3 ani și apoi să avem o șansă să uh, găsim ceva mai adecvat, ceva nou costurile sunt uh, mai mari decât uh, prin faptul că chirile din tot Stockholmul au crescut dramatic. Uh, astfel aici se reflectă și în creșterea noastră tendința este să fie totuși sub prețurile pieței, dar peste ce am plătit până acum. O diferență concretă înainte avem 760.000, acum 916.500, din care Comisia plătește 681.500 și Parlamentul European restul. Cu totul acum este stare. De fapt, nu mi se pare o problemă, așa că v-aș ruga să aprobați această variantă. Bun, ne-ați prezentat proiectul referitor la Stockholm, da? Da. Doriți să votăm acum? Da, pentru că avem patru. Bun, Stockholm, aviz favorabil raportului. Cine... Vot electronic, totuși. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Pentru. 25 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Ne vorbiți de Amsterdam acum? Nu? Urmează Kenya. Avem 4. Kenya. Aici am avut o sesiune preinformativă prin uh, Serviciul uh, Extern European ce ni s-a prezentat aici nu este foarte diferit de ce am aflat mai devreme. Sunt mai multe detalii mm, suprafața este de în jur de 400, 4171 de metri pătrați. Uh, avem EU, Africa și uh, Banca Europeană care își împartă această uh, suprafață, se împartă astfel și locurile de parcare. Avem 123, 132 de angajați, delegații pentru Somalia, apoi USA Team Home from, for Africa și Banca Europeană. Avem 33 de metri pătrați pentru pe persoane 676-504.000 de euro este chiria medie. Ă, este un lucru pe care îl văd destul de critic, dar în Nairobi nu prea există prea multe posibilități ă, Uh, posibilități de a căuta uh, prea mult ce dorim și uh, clădirea corespunde premiselor și celor legate de o mai bună siguranță și deși avem o mai multă siguranță, avem mai puține costuri pentru siguranță, ceea ce înseamnă că rentează să luăm această clădire pentru că costurile pot fi împărțite pe mai multe chirii. Avem 2,6 milioane de euro costuri pentru dotări și uh, 13.500 de costuri pentru mutat, costuri notariale și în total alte costuri administrative 2.241.000 de euro. Totul este solid, costurile totale, dacă calculăm totul, sunt de 1.726.105 uh, de uh, euro. Mi se pare că putem aproba pentru că am fost informați uh, foarte bine și cred că este o opțiune rezonabilă. mulțumesc pentru aceste lămuriri. Deci, uh, avizul nu este favorabil. Domnul uh, Depre? Un singur aspect uh, pentru colega noastră, Monica Olmaier. Se vede că în momentul de față Serviciul de acțiune externă are uh, locații de 4229 metri pătrați și deja avem acolo angajați de Belafor eh, pentru, ale echipei pentru Cornul Africii și acum ni se cer o nouă clădire de 15.000 metri pătrați. Deci mulțim cu 3. Aș vrea să știu dacă extinderea este justificată de acorduri deja semnate cu alți uh, chiriași care ar veni să se ocupe de o parte din disponibil, pentru că uh, mulțim suprafața cu trei Nu sunt împotrivă, dar aș vrea să știu dacă există perspective sau acorduri cu alte instituții care să justifice o asemenea creștere. Nu știu dacă raportorul nostru are informații, dar mi-ar plăcea să știu și eu. Eh, Doamna raportor? Avem o suprafață totală de 4372 de metri pătrați. Și avem... Și am, avem contracte deja încheiate, se spune și pe ce părți vor prelua. E, uh, astfel încât necesitatea de spațiu a fost adaptată la ce chiar ne trebuie cu diferiții parteneri. Avem mai mulți uh, angajați decât înainte pentru că Comisia are 84 de reprezentanți Apoi uh, avem 24 de oameni la uh, delegația pentru Somalia, Team for Africa are 5, Banca Europeană 10 și avem 33,11 metri pătrați pe persoană medie. Este media obișnuită, absolut chiar un pic sub uh, ce se întâmplă la asemenea delegații de obicei. Din păcate nu am traducere și nu am auzit chiar tot ce ai spus. Îmi cer scuze, domnule președinte. Monica, sunt absolut de acord cu ce ne-ai spus deci avem 44 de angajați, 24 de delegații pentru Somalia, dar aceștia sunt într-o uh, clădire de 4229 de metri pătrați și acum cerem o uh, clădire de 15.000 de metri pătrați, sau mă înșel eu. Nu, 1720 e o clădire mare, dar nu este toată a noastră. Vom închiria patru etaje, vom închiria. Nu ne vor rămâne nouă. Deci ce vom folosi noi 4372 de metri pătrați Vorbim aici despre faptul că vom închiria patru uh, etaje ale noi clădiri de birouri pe termen lung. Nu dorim toată clădirea, ci doar patru etaje. Dacă e nevoie de mai mult, asta e o altă problemă uh, care ni se va comunica de către serviciul extern, dar deocamdată avem nevoie de patru etaje din 20. Restul nu ne trebuie. Și cele patru etaje le vom închiria? Da, da, da, vom închiria cele patru etaje, restul nu ne interesează. Restul e al altcuiva. Ce scuze, am văzut o uh, mână ridicată? Nu, nu. Bun. Bun. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 27 pentru, 3 împotriva, 2 abține. Bun, puteți vorbi în sfârșit de Amsterdam. Da, acum da. Acum vorbim despre Amsterdam. Stimate domnule președinte, acum vorbim despre Amsterdam pentru că aș mai avea și întrebări adresate comisiei. În primul rând, ultima dată am criticat guvernul olandez și trebuie să spun că între timp situația s-a îmbunătățit în mod sensibil, adică pe de-o parte dosarul care se află acum în fața noastră corespunde uh, cu uh, ce uh, ne-a prezentat guvernul olandez uh, la concursul între statele membre, la, corespunde cu oferta inițială a guvernului olandez și înseamnă că guvernul olandez preia atât costurile de mutare cât și costurile clădirii intermediare, precum și costurile pentru noua clădire în măsura în care nu trebuie construit în mod special pentru noi. Condițiile sunt corecte, ar fi o perioadă de contract de 20 de ani, este posibilă și o prelungire, uh, întârzierile în cazul în care ne-am mutat cu întârziere ar veni în sarcina guvernului olandez formulez lucrurile foarte detaliat acum. Există o posibilitate de anulare prin părțile. De fiecare dată dacă se ia o hotărâre de a muta sediul principal în alt loc din Uniunea Europeană și există o perioadă de preaviz de șase luni, după o durată neîntreruptă de șase luni, din evenimente de forță majoră deci pentru noi uh, acestea sunt lucruri importante, deci nu vrem să facem greșeala de ultima dată uh, pe care am criticat-o noi aici la buget, deci să nu există nicio posibilitate de a anula contractul și să trebuiască să plătim sau să găsim uh, un chiriaș care să-i subînchiriem. Deci acum nu se pune problema așa. În 2019 va fi construit biroul, vom începe acolo pe 15 noiembrie 2019 eh, avem uh, o suprafață de 31.496 de mm pătrați, 496 uh, de metri pătrați, avem un centru de conferințe de aproape 5.700 de metri pătrați, uh, locuri de parcare 104, avem 750 de locuri pentru biciclete, păi, este ușor de ajuns cu transportul în comun și avem chiar și 53 de locuri pentru role. Avem 2103 uh, colaboratori uh, uh, pentru cei care au copii și familie, li s-a făcut ofertă de către guvernul olandez, ajutor pentru găsirea de locuri de muncă și școli, ceea ce înseamnă că aici au respectat foarte clar condițiile. Alte plângeri în ceea ce mă privește nu ar fi, poate colegii au ceva. Suprafața pe persoană este 28,55 de metri pătrați într-o păcădire foarte eficientă și este sub media regulii ă, prevăzute de comisie. Ă, ă, avem o chirietate de 8668 și 275 pe metru pătrat Există și costuri de întreținere cu 585 de mii, uh, costurile de mentenanță, uh, chiria și mentenanța erau împărțite și asta este partea care ne revine nouă. Costurile sunt 3,141. Sunt costuri pe care trebuie să le suportăm noi pentru siguranță și curățenie. 1109 uh, pentru electricitate, costurile totale fiind 13627 și ar mai fi și celelalte aspecte pe care trebuie să le plătim noi și nu au făcut parte din licitație. Mai este una dintre agențiile care se finanțează singură în mare măsură și Uh, este vorba despre 15 milioane din construcții și uh, pe acesta le va uh, suporta ea și avem aici o perioadă de 20 de ani. Asta înseamnă, dacă luăm în calcul toate costurile, cu catering, cu sistem de siguranță, cu mobilă, cu video, pe rețea, avem costuri totale de 14.377.000, milioane 377 de mii, o parte dintre acestea fiind suportate de uh, EMA. Deci, în momentul de față, nu există o povară asupra bugetului. Este o clădire mai ieftină decât cea din Londra. Uh, deci putem acum, cu ce ni se pune aici la dispoziție, să ne declarăm mulțumiți, dar am trei întrebări importante. Și am atras deja atenția Comisiei că voi pune aceste întrebări. Prima întrebare este, va fi această procedură care va veni din Italia. Pe Italia a deschis un proces în fața Curții Europene de Justiție. Există niște întrebări care vin de la raportorul din umbră. Se poate întâmpla să trebuie să amânăm totul încă o dată. Le atrag atenția colegilor asupra faptului că prin noua clauză de anulare ce era în trecut nu se va rămâne, nu vom rămâne cu clădirea chiar dacă se hotărăște să schimbăm. Deci din această perspectivă nu vom mai avea problema din trecut. Am învățat bine acea lecție. Dar Rugămintea pe care o adresez comisiei este să ne spună încă o dată care sunt consecințele juridice ale, care ar putea fi la un asemenea proces, respectiv uh, care este aprecierea din punctul de vedere al consecințelor financiare care nu sunt de temut în ceea ce privește clădirea, pentru că, spun, avem această clauză de anulare. Uh, apoi uh, acest problemă Agreement, cum vom continua și apoi uh, modificarea regulamentului de finanțare uh, poate că Comisia ne-ar spune aproximativ care este situația așa în ansamblu pentru a putea lua o decizie finală în deplină siguranță. Mulțumesc. Domnul Olivier Sa de la Comisie vrea să răspundă la întrebarea domnului raportor. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la aceste întrebări care mi-au fost adresate. În primul rând, în ceea ce privește curta, aceasta este o procedură între autoritățile italiene și Consiliu. Comisia nu are neapărat competență pe această temă. Asta vine din contextul atipic în care întreaga procedură a fost uh, demarată. Vorbim practic despre mutarea unei agenții aceasta este o situație diferită de, o, de procedura standard când se creează o nouă entitate. Potrivit uh, procedurii care a fost uh, adoptată de statele membre în primăvara anului trecut și pe baza diferitelor oferte primite de la, de la diferitele capitale, cele 27 de state membre au ajuns la un acord politic în noiembrie anul trecut cu privire la cele două sedii noi. și uh, textul juridic propus de comisie este pertinent în această privință. Acest acord politic trebuie să fie legitimat uh, printr-un text juridic și de aceea Comisia a făcut aceste două propuneri în noiembrie pentru a modifica sediile pentru Autoritatea Bancară Europeană și Agenția Europeană a Medicamentului. Progresul a fost unul bun, pentru că săptămâna trecută plenara a votat prin raportul la Viola revizuirea acestei reglementări privind sediul EMA, care va fi la Amsterdam. Apoi uh, Există și acordul privind sediile prin care se confirmă această decizie și acest acord politic. În cazul EMA, progresul a fost uh, unul bun, au existat uh, discuții intense între autoritățile olandeze și Agenția Europeană a Medicamentului însăși rezultatul și finalizarea discuțiilor uh, sunt așteptate în, următorul, în următoarea perioadă. Acordul privind sediul central va confirma condițiile agreate care sunt um, stabilite și prin dosarul referitor la clădire. Ca să răspund raportoarei, unul dintre elementele cheie uh, agreat uh, între cele trei instituții este de a asigura continuitatea activității Agenției Europene a Medicamentului. De aceea există diferite procese în paralel. Se modifică um, regulamentele privind finanțarea, apoi există discuțiile privind sediul efectiv și discuții privind necesitatea de a uh, progresa rapid uh, referitor la clădirea propriu-zisă. Uh, și asta ca să asigurăm o mutare rapidă în timp util. Sper că explicațiile sunt suficiente pentru ca Comisia să dea undă verde referitor la dosarul privind clădirea pentru EMA. Mulțumesc. Reprezentantul EMA dorește să intervină? Domnul Vacio? Uh, thank you, Mr. Chairman. No, in fact... Mulțumesc. Nu am prea multe de adăugat la ceea ce a spus reprezentantul Comisiei. Cred că toate aspectele progresează foarte bine. Așa cum s-a spus deja, avem acel acord privind sediul, mai sunt chestiuni minore care trebuie rezolvate, dar uh, Asta e o chestiune de zile și, de fapt, mâine avem un comitet de pilotaj cu privire la guvernanța acestei instituții și împreună cu autoritățile olandeze vom analiza acest aspect specific. Toate celelalte aspecte care au legătură cu sediul temporar și cu lucrările care trebuie demarate pentru spațiul final sunt în curs și, în momentul de față, nu există întârzieri. Mersi. Merci pour ces précisions. Mulțumesc pentru aceste precizări. Am două solicitări de intervenție, domnul Vioti. La, la colega... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi să-i mulțumesc doamnei Holmeier pentru precizia de care a dat dovadă ca de obicei, pentru că ne-a dat atât de multe detalii și pentru că a studiat cu atâta atenție contractele referitoare la diferitele sedii. Nu vreau să comentez acum cu privire la procedurile și demersurile guvernului italian. Nu sunt eu în măsură să comentez. Dar aș vrea să mă refer la contractul de închiriere între guvernul olandez și EMA. În primul rând, timpul de livrare a clădirii. Inițial era 1 octombrie, acum este 15 noiembrie 2019, atunci va fi predată clădirea. Aș vrea să știu care este temeiul juridic pentru schimbarea datei, în al doilea rând în contractul între EMA și autoritățile olandeze se vorbește despre 15 noiembrie, dacă nu există situații de forță major, majoră. Deci există practic două părți, EMA și uh, autoritățile olandeze. Acolo se vorbește despre situații naturale sau um, catastrofe naturale neprevăzute sau întârzieri din partea um, companiei de construcții care ar putea apărea. Aceste întârzieri ar putea face obiectul unor sancțiuni aplicate companiei de construcții. Și apoi mai există o a treia întrebare legată de clauza privind renoirea contractului de închiriere după 2019. Este un contract de închiriere pe 20 de ani. După cum spunea doamna Holmeier, acesta poate fi renoit imediat. Uh, Totuși, uh, sediul nu ar mai trebui schimbat. Aș vrea însă să știu dacă există cumva o clauză referitoare la chirie după 2019, pentru că sunt sigur că vom rămâne acolo, adică sper că vom rămâne acolo și după 20 de ani. Deci există o clauză de revizuire a chiriei sau nu? Mulțumesc. Doamna Hoffman. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare remarcabil mm, cum s-a creat acest sediu. Mm, cred că am fi putut să facem și altfel, dar în cele din urmă noi nu avem nicio influență. Sper să nu ne trezim într-o situație ca cea din trecut. Tot n-am înțeles însă și de aceea întreb direct cum apreciază Comisia reușita, posibilitatea reușitei uh, plângerii depuse de Italia? și ce consecințe ar putea să reiasă de aici? Aș vrea să știu foarte clar de la comisie. O întrebare foarte bună. Înainte de a consulta comisia, mai vrea cineva să intervină? Nu, comisia. Doamna Holmeier, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să mă adresez scurt comisiei și anume. Știu că nu puteți spune care va fi hotărârea Curții Europene de Justiție, dar explicațiile dumneavoastră ne spun că procedura a fost corectă. Am vorbit la telefon și la telefon mi-a descris foarte plastic faptul că statele membre s-au pus de acord în legătură cu modalitatea de a proceda, cum au făcut acest lucru, cum s-au înțeles. Poate că ar fi interesant să prezentăm aici, pentru că începând cu 1 ianuarie 2019, guvernul olandez plătește totul complet uh, pentru clădirea de această tranziție. Deci, pe 15 noiembrie ar trebui să predăm, la 1 decembrie suntem în altă parte, dar toate costurile sunt suportate de uh, guvernul olandez, indiferent cât de târziu ne mutăm. Sigur, orgolul nostru ne spune că ar trebui să ne mutăm cât mai repede, pentru că uh, există multe costuri pentru guvernul olandez și, sigur, probabil că interesul guvernului olandez este foarte ridicat să ne mutăm cât mai repede, ca să nu trebuiască ei să plătească foarte mult. Pentru noi nu există niciun fel de cost pentru că toate sunt suportate de guvernul olandez. Al doilea aspect, um, există un anumit aspect legat de uh, chirie, o reducere, uh, există o echilibrare pe index și o reducere de 3 milioane uh, din partea guvernului olandez care se împarte pe 20 de ani, deci avem 1,68880, acesta este, acesta este costul indexat, deci nu ar fi probleme aici și o altă întrebare pentru colega mea, doamna Hoffman, uh, un răspuns. Deocamdată, dacă Consiliului vine ideea să schimbe opțiunea, nu mai spun nimic despre lucruri potențiale, de data aceasta, cel puțin din punctul de vedere al clădirii, nu avem probleme pentru că putem, după șase luni, oricum, oricând să renunțăm la contract, fără a trebui să plătim penalizări. Asta este diferența față de ceea ce ni s-a întâmplat la Londra, deci este o diferență foarte clară și spun mai liniștită. Da, pentru că dacă se întâmplă vreodată ceva Asta, din această uh, perspectivă nu riscăm nimic. Altfel am avea probleme, dar uh, dacă zis, ce am auzit ieri la telefon, vă dați seama că din punctul de vedere al clădirii totul este în uh, regulă. Chiar un vot. Monica, votăm. Comisia are un ultim punct de vedere de exprimat? Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebările adresate. Fără însă să redeschid dezbaterea. Sper. Așa cum am spus mai devreme, statele membre s-au pus de acord asupra unei proceduri în primăvara anului trecut și, din câte știm noi, această procedură a fost urmată și respectată. În ceea ce privește uh, recursul autorităților italiene, nu putem să ne pronunțăm. Este un caz juridic între un stat membru și Consiliu. În opinia noastră, și asta încercam să spun la început, este important să ne concentrăm pe claritatea juridică ce va fi adusă prin modificarea regulamentului. Adică sediul autorității va fi modificat uh, prin regulamentul de fondare a EMA și elementele de clarificare privind proiectul imobiliar se regăsesc în dosarul clădirii care este supus atenției Comisiei astăzi. Deci nu anticipăm consecințe dramatice sau incerte și în niciun caz din punct de vedere bugetar ca urmare a recursului autorităților italiene. Mulțumesc, domnule președinte. Madame le rapporteur. Doamna raportor. Domnul președinte, aș propune să hotărâm ca ținând seama de faptul că acordul privind sediul va fi semnat cât mai curând și ținând seama de faptul că eh, regulamentele eh, privind finanțare vor fi votate de Parlamentul European, deci în aceste condiții să eh, votăm pentru dosar. Asta am discutat și cu raportorul din umbră. Foarte bine, nu mai cere nimeni să intervină, atunci trecem la vot. Este un vot electronic, s-a deschis votul. Auch wenn es mir leid tut für Italien. Chiar dacă îmi pare rău pentru Italia. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se aprobă cu 15 voturi pentru 7 împotrivă și 6 abțineri. În ceea ce privește Washington, suntem astăzi uh, gata să votăm sau uh, amânăm votul? Domnule președinte, după ce ne-a fost trimis atât de din scurt proiectul, eu v-aș ruga să votăm la următoarea ședință. Uh, pare rezonabil proiectul, dar nu avem încă informații uh, concrete legate de contractul de credite și nu m-aș baza doar pe asta. Ar putea să fie 20 de ani, ar putea să fie 30, ar putea să fie atâtea procente. Nu, aș vrea să folosesc de această perioadă pentru a discuta cu raportorul din umbră și, din umbră și a analiza Uh, proiectul, așa că v-aș ruga să facem o amânare de două săptămâni astfel încât să putem discuta acest lucru și vota la următoarea ședință. Merci, merci. Mulțumesc, doamnă raportor, am câștigat timp și dezbaterea va avea loc data viitoare. Am terminat uh, cu voturile. referitor la politica imobiliară. Am primit informații care să ne permită să discutăm despre proiectele viitoare sau raportoarea consideră că nu avem astăzi ce să dezbatem? Doamna raportor? Doamna raportor, n-aveți nimic de semnalat? Nu. Nous allons maintenant nous prononcer euh, sur euh, Alors je dois déclarer que la séquence des votes Ședința de vot este închisă. Și acum vom discuta despre situația Agenției pentru Securitate Cibernetică. Raportorul, uh, domnul Geier, lipsește și domnul Tibo Volcan îl uh, înlocuiește pentru prezentarea proiectului de aviz. Vă rog. Vous avez la parole. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Într-adevăr, astăzi uh, vorbesc în locul domnului Jens Gaier, care a trebuit să se ducă în circunstanța sa electorală. Uh, a avut o ședință urgentă, dar va merge repede. Uh, după cum știm, cu toții vorbim despre Agenția pentru Securitate Cibernetică, care și are în momentul de față sediul în Grecia. Din punct de vedere administrativ, și are sediul la Heraclion, sediul principal operativ este însă la Atena. Uh, cu acest Cyber Security Act, Comisia a făcut o propunere foarte ambițioasă pentru arhitectura uh, securității din Uniunea Europeană Comisia propune crearea unei scheme de securitate cibernetică și ELISA va face parte din cei care vor elabora această schemă. Rolul cel mai important, din ce ce mai important al ELISA este foarte îmbucurător, de aceea ELISA este foarte îmbucurător, așadar agenția trebuie ca până în 2022 să-și limiteze bugetul la 23 de milioane de euro și și uh, să-și dubleze numărul de angajați la 80. Din punct de vedere al raportorului, odată cu noul mandat, uh, agenția ar trebui să rediscute problema sediului din următorul motiv, și anume sediul dublu este ineficient și contraproductiv. De aceea, proiectul de aviz prevede ca acest acord privind sediul între autoritățile din Grecia și agenție să fie discutat după evaluarea comisiei. Situația a fost discutată de comisii în grupul interinstituțional privind resursele pentru agenții, agențiile cu peste un sediu vor fi eh, supuse unei perioade de probe și o asemenea evaluare nu poate arăta decât că dublul sediu la NISA este contraproductiv. Eh, alte propuneri din aviz sunt propuneri eh, de a avea un buget excedentar pentru cercetare, astfel încât agenția pe viitor să-și poată uh, plăti propriile cercetări și astfel să-și uh, joacă și rolul ca uh, ofertant de experiență. Pe de altă parte, se propune să fie trimis un reprezentant al Parlamentului în uh, Consiliul Administrativ și agenția trebuie să aibă posibilitatea să uh, discute și cu alți ofertanți pentru uh, interpretare, dacă există oferte avantajoase. Cam atât din partea domnului Gaier. Merci, cher Mulțumesc, stimate coleg, mulțumesc uh, că l-ați înlocuit atât de eficace pe domnul uh, Gaier, domnule Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac o scurtă observație în uh, numele domnului Sarvama, care a trebuit să plece astăzi din Parlament. Aș vrea să vă spun că domnul Sarvama ar vrea să-i mulțumesc domnului Gaier pentru aviz. Împărtășește cea mai mare parte a avizului. Doamna Sarvama ar vrea să sublinieze importanța unei bugetări bazate pe performanță. În plus, vrea să consolideze sinergiile între ENISA și alte instituții din Uniunea Europeană și statele membre și alte părți interesate, fără să creeze suprapuneri cu actorii naționali. Aceasta este o scurtă observație din partea domnului Sarvama. Mai există și alte intervenții? Văd că nu. Domnule raportor, aveți comentarii după intervenția domnului Olbricht? Dacă nu, atunci închidem și acest punct de pe ordinea de zi. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 28 martie la ora 12 iar votul în Comisia de Bugete va avea loc pe 16 mai și probabil că va avea și probabil că votul va avea loc în plenara din iunie de la Strasburg. Acum îi urăm bun venit domnului Ian Gregor, care este membru al Curții de Conturi Europene, pe care îl invit la prezidiu. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici Ați venit să prezentați uh, documentul aprobat de curte pe 15 februarie, numit Viitorul Finanțelor Uniunii, reformarea modului de funcționare a bugetului Uniunii Europene. Iată o propunere care este în concordanță cu propriile noastre preocupări, pentru că bugetul Uniunii Europene prezintă câteva particularități raportat la principiile fundamentale care contribuie la uh, transparența bugetelor. Domnul Gregor a prezentat deja acest document în uh, Comisia Cont pe 20 februarie. Între timp, comisia noastră și plenara au adoptat poziția Parlamentului cu privire la viitorul cadru financiar multianual și resursele proprii. Acum îi dau cuvântul domnului Gregor. Avem cam o oră la dispoziție. Ar trebui să încheiem la 12 jumătate. Aveți cuvântul, domnule Gregor. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai Comisiei de Bugete, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că ultima mea vizită în Comisia de Bugete, cam uh, în 2004, când a avut loc uh, acel val de extindere, a trecut ceva vreme de când am venit în această comisie. Astăzi dați-mi voie să vă prezint documentul de informare al Curții Europene de Conturi cu privire la viitorul uh, CFM sau viitorul finanțelor europene. Am să vă prezint calendarul după care lucrăm. Pe 15 februarie, după cum am anunțat, am publicat documentul de informare a fost uh, primul document de informare, un altul va fi publicat în iunie-iulie 2018, de îndată ce va fi publicată și propunerea comisiei. Să sperăm că în mai se va întâmpla acest lucru. Între timp, uh, vom mai publica trei alte documente cu privire la viitorul bugetului european. În primul rând, unul referitor la uh, viitorul PAC, un document de informare care a fost publicat luni, iar în uh, lunile următoare vom mai publica un alt document de informare privind simplificarea zonei de coeziune. și cred că a fost publicat acum jumătate de oră un document privind simplificarea programelor de cercetare și inovație. În a doua jumătate a lui 2018 vom publica un aviz uh, cu privire la decizia referitoare la resursele proprii și alte legislații sectoriale pentru programele de cheltuieli. Pentru Curtea de Conturi este foarte greu să prezentăm un document uh, previzional, un document în perspectivă pe baza experiențelor din trecut. Însă încercăm să valorificăm uh, elementele pozitive din publicațiile noastre recente am uh, folosit um, două documente din 2014 cu privire la utilizarea optimă a fondurilor europene și sistemele de management și control. Apoi um, facem referire și la rapoartele anuale din 2014, 15 și 16 și am folosit ca punct de referință 16 rapoarte speciale din 2015 până în 2018, precum și alte câteva avizii cu privire la regulamentul financiar, câteva avize privind deciziile referitoare la um, resursele proprii în baza regulamentului dispozițiilor comune pentru politica de coeziune. Și în cele din urmă facem referire și la documentul nostru de informare cu privire la revizuire revizuirea CFM la jumătatea termenului. În acest document de informare încercăm să ne concentrăm uh, pe o parte a documentului de reflexie al Comisiei, și anume partea care se referă la operarea finanțelor sau bugetului european în viitor. Este partea a doua din acest document al Comisiei. Noi sprijinim Comisia pentru că întotdeauna este un exercițiu delicat și dificil să se găsească un acord cu privire la viitorul finanțelor. Este greu să se găsească un echilibru între politicile existente ale UE și noile provocări între prioritățile naționale și valoarea europeană, pe de altă parte, între regulile de cheltuieli și Uh, rezultate între granturi și alte tipuri de instrumente financiare și între zonele prioritare și zonele de coerență și instrumentele aferente. Printre provocări se numără și posibilă retragere a unui stat membru, care este o altă provocare pe lângă cele cu care ne confruntăm în mod obișnuit. Pe acest slide am încercat uh, să ilustrăm principiile cheie menționate de comisie în documentul sau de reflecție și am încercat să le analizăm în toate fazele ciclului bugetar. Și aș dori să parcurgem împreună aceste propuneri. În ceea ce privește valoarea adăugată, am uh, urmat sugestia comisiei uh, de a face din valoarea adăugată europeană un obiectiv cheie al următorului CFM. Există arii bugetare cu cea mai mare valoare adăugată, caz în care se pot crește finanțele și alocările bugetare. O propunere este să definim valoarea adăugată europeană. Această definiție reflectă în mare parte alineatele 52-56 din uh, poziția Parlamentului cu privire la viitorul CFM. Noi am propus uh, să dezvoltăm acest concept la nivel interinstituțional. Scopul este de a identifica oportunitățile de utilizare a bugetului pentru a crea valoare adăugată europeană. De asemenea, scopul este să evaluăm uh, posibila plus valoare adăugată a propunerilor pentru noi programe de cheltuieli. Apoi, un alt obiectiv este să dezvoltăm un uh, cadru de performanță pentru programele de cheltuieli și să evaluăm riscurile și beneficiile utilizării uh, instrumentelor financiare. În acest sens, în 2016 am publicat un document cu privire la instrumentele financiare. Pe de altă parte, plus valoarea ar trebui să fie evaluată și comparată între diferitele programe de cheltuieli ca parte a unei analize cuprinzătoare a cheltuielilor publice. Pe de altă parte, evaluarea noastră se referă pe alte, se bazează pe alte documente, unul din 2010. Credem că trebuie să punem accentul în toate Uh, părțile ciclului bugetar, pe stabilirea priorităților și pe, implementarea programelor. We also commented, uh, shortly on... Am comentat pe scurt și cu privire la uh, echilibrele nete. În alineatul 51, uh, Parlamentul face referire la acest aspect. În opinia noastră, susținem recomandarea grupului de înalt nivel cu privire la resursele proprii. Scopul este să oferim o analiză a costurilor și beneficiilor, deci a echilibrelor nete. Credem că există posibilitatea să simplificăm acest concept de echilibre nete, pentru că unele aspecte nu sunt suficient de clare când vorbim despre alocarea cheltuierilor către statele membre. Însă, împreună trebuie să înțelegem mai bine beneficiile nefinanciare ale apartenenței la Uniunea Europeană. În următoarea parte vorbim despre flexibilitate într-un cadru stabil. Documentul de reflexie al Comisiei sugerează să analizăm aspectele structurale ale CFM care determină flexibilitatea, precum și margele, margele bugetare, numărul de capitole bugetare și modul în care sunt utilizate resursele propunerea noastră este să îmbunătățim capacitatea de răspuns uh, a bugetului european. Aceasta uh, reflectă uh, poziția dumneavoastră și Există și două rapoarte anuale din 2016 uh, pe care le-am avut în vedere. Instrumentele de flexibilitate trebuie să fie folosite pentru evenimente neprevăzute și eventuale plăți legate de garanții sprijinite din bugetul european și nu pentru abordarea consecințelor bugetare ale întârzierilor uh, neprevăzute în uh, implementarea programelor. Propunem de asemenea introducerea unui sistem de rezerve cu o rezervă generală de uh, angajamente, de plăți și rezerve specifice pentru fiecare capitol bugetar. Și asta pentru um, obligații neprevăzute, precum garanții bugetare sau alte situații neprevăzute și evenimente neașteptate. De asemenea, noul sistem de rezerve ar trebui să includă reguli de transfer uh, de la rezerve la bugetul anual și între rezerve. Uh, Aș dori la propunerea 3 să mă refer la mm, un plan financiar mai cuprinzător. Aceasta are legătură cu alineatul 73 din avizul Parlamentului. Noi propunem ca CFM să fie completat de un plan financiar suplimentar cu rol informativ uh, care să se concentreze pe unele riscuri legate de principalele variabile financiare, cum ar fi angajamentele uh, restante, uh, obligațiile de prefinanțare și pentru situații neprevăzute. Vorbim de asemenea și despre previziuni referitoare la plățile pe termen lung și, uh, conform avizului Parlamentului, uh, facem referire și la includerea altor surse de finanțare care să fie utilizate pentru a implementa politicile europene de către statele membre, organizațiile internaționale și partenerii privați. Credem că acest uh, plan financiar cuprinzător ar putea și ar trebui să fie actualizat anual ca să țină cont de evoluțiile semnificative din politicile europene și de progresul de implementare al acestora. Propunerea se bazează și pe documentul de informare cu privire la revizuirea CFM la jumătatea termenului. Regulile simplificate sunt un alt subiect de discuție și documentul de reflecție al Comisiei pune accentul pe aceste reguli simplificate. Vrem ca cheltuielile europene să fie mai ușor de gestionat prin reducerea numărului de programe de cheltuieli și a numărului de instrumente financiare, precum și prin simplificarea regulilor ce trebuie aplicate. Pe de altă parte, trebuie să se uh, întrerupă mecanismele de corecție la contribuțiile bugetare ale statelor membre. Acestea sunt uh, prioritățile în ceea ce privește regulile de simplificare. Propunerea 4 constă în consolidarea cadrului de performanță. Și în acest sens aș vrea să-i mulțumesc Parlamentului pentru că a făcut trimitere la raportul nostru anual din 2016, care se concentrează pe performanță aș sublinia că este necesar să reducem numărul total de programe de cheltuieli, obiective de performanță și indicatori. Deocamdată există cam 200 de obiective și peste 700 de indicatori pentru politici, iar având în vedere numărul programelor de cheltuieli, există riscul de suprapuneri și toate aceste aspecte ar putea fi mai bine gestionate și eficientizate. Vreau să subliniez că atunci când discutăm despre capitolul 3 din raportul anual uh, pe 2016, ne-am concentrat și pe calitatea datelor de performanță primite de, la comi- de comisie de, către stat- de la statele membre. Următoarea chestiune se referă la răspundere aceasta face obiectul și documentului de reflecție al Comisiei, care precizează că este important uh, să existe un proces democratic și transparent de luare a deciziilor privind bugetul uh, european viitor. Și numărul de instrumente extra-bugetare trebuie să fie păstrat la un nivel minim. Propunerea 5 uh, se bazează pe o evaluare a um, situației din 2014 aliniatele 57 până la 62 din avizul Parlamentului. Credem că o răspundere și o transparență eficientă trebuie să fie dezvoltată pentru toate finanțele europene. Aceasta include și controlul democratic. În general, organismele europene trebuie să fie integrate în bugetul european pe termen lung. Bineînțeles, trebuie să fim realiști pentru că nu putem face totul dintr-o dată. Foarte rapid, aș dori să mă refer acum la principiile menționate la pagina 16 caseta 1 din raportul nostru. Este important să existe o definire clară a rolurilor și responsabilităților și trebuie să existe asigurări din partea managementului cu privire la eficacitatea utilizării fondurilor. De asemenea, trebuie să existe un control democratic total și trebuie să existe și niște um, bucle de feedback care să permită implementarea unor acțiuni și măsuri corectoare și de îmbunătățire. Trebuie să existe și audituri externe și o monitorizare și implementare a constatărilor auditului. Toate acestea au fost um, evidențiate în 2014. Și ultima noastră propunere a fost uh, discutată pe îndelete cu uh, Comisia uh, Cont. Ar trebui să existe mandate publice de audit pentru toate tipurile de finanțare pentru politicile europene la nivel european și la nivel național. Dacă acest lucru nu este posibil prin legislația actuală, ar trebui să existe o reprezentare în um, comitetele sau consiliile de audit ale organismelor relevante, pentru că în trecut am avut câteva probleme în acest sens. Acesta este ultimul slide care prezintă toate propunerile noastre. Vreau să adaug că există și alte rapoarte sectoriale. În acest document de informare ne-am concentrat pe principiile bugetare de bază, dar avem și un uh, raport legat de greening, de ecologizare, um, tineri uh, fermieri, uh, sectorul pescuitului, uh, rolul organismelor de certificare în politica agricolă comună. Există și altă politică importantă, aceea coeziunii, în care avem um, mai multe inițiative, precum cerul unic, ocuparea tinerilor, rezerva de performanță și alte rapoarte sectoriale. Și acum vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc pentru această prezentare sintetică a raportului Curții de Conturi referitoare la bugetul Uniunii Europene, astfel încât cetățenii europeni să înțeleagă mai bine amploarea acțiunilor întreprinse de Uniunea Europeană. Aș vrea să îi dau cuvântul uh, raportorului și co-raportorului pentru CFM post-2020 și raportorului și co-raportorilor pentru noile resurse proprie. Îi dau cuvântul domnului Ian Olbricht. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru această poziție a Curții Europene de Conturi. De fapt, aceasta schimbă puțin uh, imaginea pe care o aveau eurodeputații. Și anume că Curtea Europeană de Conturi se concentrează în principal pe proceduri și nu pe rezultate. Cred că acest document ne arată că analiza este mult mai profundă și poate fi foarte utilă. Aceasta este reacția um, noastră la acest document. Noi am reacționat la documentul Comisiei în uh, opinia noastră și am făcut și câteva sugestii legate de pașii următori și așteptăm uh, documentul dumneavoastră în iunie-iulie. Veți avea din nou atunci reacția noastră. Și cred că ar fi foarte bine să existe un uh, schimb clar de informații cu Curtea de Conturi. Sunt câteva elemente foarte importante pentru noi care au reieșit uh, din dezbaterea privind uh, viitorul CFM și privind sistemul în general. Când vorbim despre CFM, ne gândim la cifre, dar de fapt este vorba despre întregul sistem de bugetare. Unele dintre elemente uh, sunt importante și aș vrea să le subliniez. Problema plus valorii europene Nu vrem uh, o nouă propunere 150 legată de ce înseamnă plus valoarea europeană. Nu, trebuie să existe o înțelegere comună între instituții. Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să convină asupra unui sens comun. Pentru că de ce discutăm de fiecare dată ce este plus valoarea europeană? Sigur, este foarte interesant, dar nu schimbă mare lucru. Al doilea element care mi se pare interesant este că unii politicieni uh, de la nivel european ar trebui să citească această observație și citez. Am uh, identificat necesitatea uh, de a avea un management central al fondurilor în coordonare cu nivelul regional și național. În același timp, uh, pe măsură ce nivelul garanțiilor crește, la fel crește și nivelul riscurilor la care este expus bugetul european. Vorbim adesea despre consecințele EFSI sau uh, pentru uh, un rating triplu A la BEI. Dar aici se spune că pe măsură ce sau cu cât mergem mai mult la garanții, cu atât nivelul de risc pentru bugetul european crește. Uh, și am să simplific un pic. Poate că vom avea și dezbaterea legată de ce este Uniunea Europeană. Este o bancă, o agenție, o companie sau o autoritate publică? Cred că urmează această discuție, pentru că adesea avem impresia că va exista un sistem în care Uniunea Europeană nu va mai fi o autoritate publică, ci un fel de sistem bancar. Și asta schimbă complet uh, problema. De aceea trebuie să fim foarte precauți când discutăm instrumentele financiare, nu pentru că granturile sunt mai simple. Sigur că oamenii preferă să primească bani și nu să ia cu împrumut. Sigur, e o versiune simplistă, dar problema reală este că riscul crește și asta pe bani publici. Dacă folosim bani publici, nu putem să uităm de riscuri. Cred că este un lucru important în documentul dumneavoastră. Vorbiți și despre flexibilitate. Ne bucurăm foarte mult că ați menționat asta. Profit uh, de această ocazie pentru a vorbi și în numele raportorilor care nu sunt prezenți. Ați vorbit despre rezerve. Sunt mai multe rezerve, nu o singură rezervă. Uh, este o rezervă globală sau o rezervă la fiecare capitol bugetar? Deci cred că bugetul ar trebui să fie mai flexibil și împărtășim această opinie. Dar cum să-l facem să fie flexibil având în vedere situația complexă sau instrumentele foarte sofisticate în, când, în care nu folosim rezerve? Deci cred că ar trebui să avem o soluție mai simplă cu rezervele. E interesant de menționat planul financiar. Nu vorbim despre planul bugetar sau despre bugetare în general, ci despre un plan financiar. Comisia încearcă să răspundă la această sugestie printr-o serie de programe. Principala provocare este reprezentată de corecții. Nu cred că toate statele membre vor fi de acord să nu existe corecții. Oricum, poate că le spunem uh, diferit, însă poate că ar trebui să existe o eliminare treptată. Ultima mea observație este următoarea. Poate că este doar o chestiune de formulare. Dar pentru mine, ca politician, formularea, cuvintele sunt importante. Vorbim nu doar despre realizarea rezultatelor, ci despre demonstrarea rezultatelor. E ceva diferit. Putem să obținem uh, rezultate, dar să nu le demonstrăm deloc. Deci, importanța rezultatelor, practic, este redusă. Ați uh, prezentat această schemă aceasta trebuie să demonstreze rezultate, nu doar pentru cetățeni, ci și pentru guverne, pentru parlamentele naționale și așa mai departe. Deci, în primul rând, trebuie să realizăm rezultate, să le măsurăm și după aceea să le demonstrăm. E foarte important acest lucru. E interesant că asta vine de la organismul de control și anume că trebuie să demonstrăm ceva. Mulțumesc! Merci, Jan Obricht. Mulțumesc, Ian Albrecht. Acum, unul dintre cei doi uh, co-raportori va vorbi, cel care se ocupă de noile resurse proprii, la de pre. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mi s-a părut că resursele proprii au fost au făcut obiectul unei atenții deosebite ceea ce pot să înțeleg, pentru că Curtea de Conturi are ca răspundere principală să discute despre modul în care mijloacele financiare puse la dispoziție se folosesc, dacă se folosesc corect, dacă se justifică. Dar am observat, uh, totuși, că s-a menționat partea de resurse proprii, dar um, nu știu dacă sunt observații care s-au făcut uh, pe acest subiect în uh, cadrul curții de conturi. Aș dori să mă concentrez pe două, trei lucruri. Mi-ar fi plăcut, de poate n-am fost eu atent, că ca noi să avem acest document acum două, trei luni, atunci când ne pregăteam împreună poziția noastră cu privire la viitorul CFM pentru că, din punct de vedere operațional, sunt o serie de sugestii uh, care ar fi fost utile să le fi uh, auzit uh, mai înainte și cum Curtea de Conturi este un organ care este în serviciul Parlamentului, mi-ar fi plăcut să avem acest document mai devreme. Pentru că sunt uh, niște reflecții foarte inteligente din punct de vedere operațional, mai ales în ceea ce privește flexibilitatea și modul în care se pot organiza elementele de flexibilitate. Apoi, aveți o abordare de concentrare a bugetului european în domeniile unde e cea mai înaltă valoare adăugată. Dacă am înțeles bine, spuneți că ar trebui să existe o definiție interinstituțională a valorii adăugate care poate să fie folosită pentru a compara programe și a justifica împărțirea mijloacelor. Dacă e adevărat, păi da, a venit vremea să avem așa ceva, pentru că altfel, dacă tot invocăm valoarea adăugată europeană, fără să știm să o definim, dacă nu suntem de acord Um, între diferitele instituții să o evaluăm în funcție de aceiași parametri, atunci nu prea servește la mare lucru, e pur și simplu retorică. Dar vreau să vă întreb ce înseamnă, din punct de vedere operațional, valoarea adăugată europeană, atâta vreme cât nu avem o definiție, de exemplu, pentru poziția, politica de coeziune. Ce înseamnă valoarea adăugată europeană? Eu știu că există o astfel de valoare adăugată europeană, eu am o definiție proprie a acestea, dar atunci când invocați conceptul acesta și când nu există niciun fel de traducere operativă a acestea, ce înseamnă până la urmă? Eu vă urmez teoretic uh, raționamentul, dar nu văd uh, Uh, cum am putea, pe baza documentului acesta, să instrumentalizăm recomandările dumneavoastră. E un fel de cale de sarcini, totuși. Am observat că sunt totuși multe recomandări pe care am dorit să le examinăm. De exemplu, vorbiți despre durata CFM-ului și atrageți atenția asupra faptului că dacă MFF, CFM-ul durează șapte ani, atunci trebuie să ne gândim la consecințele acestea până în anul 13, pentru că există consecințele raportării, uh, reportării plăților lucru care e, trebuie neapărat luat în considerare, că trebuie să ne gândim când negociem CFM-ul, să ne gândim și la ce se va întâmpla ulterior pentru a evita situațiile dramatice în care ne-am regăsit în ultima vreme. Am uh, apreciat foarte mult orientările generale pe care le propuneți, dar în situația actuală mi se pare că nu poate fi ușor uh, operaționalizate, mai ales dacă nu dăm o definiție a valorii adăugate europene, pentru că acesta e un criteriu în funcție de care se stabilesc prioritățile și în funcție de care putem să apreciem pertinența cheltuielilor. Mulțumesc! Iată, i-am ascultat pe cei doi coraportori care sunt de față, doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru că ne-a prezentat acest uh, raport. Cum spunea și domnul Debre, că dacă l-am fi avut uh, mai devreme, atunci când pregăteam poziția noastră cu privire la CFM, sigur am, putut să, am fi putut să includem o serie de recomandări, dar ne bucurăm că ne l-a prezentat acum și o să ținem cont de acesta foarte mult în uh, negocierile noastre următoare. Sunt de acord cu analiza și cu rezultatele acestui raport al Curții de Conturi, însă văd două probleme. În primul rând, la prima fază și Comisia și Curtea de Conturi spun că important este să stabilim uh, prioritățile și apoi în uh, faza a doua să alocăm banii necesari. Asta reclamă și Parlamentul, însă din păcate nu asta face Consiliul. Și asta ne duce la probleme și când e vorba să vorbim despre flexibilitate și despre aceste marge, pentru că Consiliul impune niște limite și noi trebuie să lucrăm în funcție de acestea pentru prioritățile noastre și vorbim mereu despre acest 1% și până la urmă uh, um, Uh, Parlamentul vrea să folosească 100% din acești bani din primul moment pentru a finanța prioritățile pe care le avem, pentru că nu avem niciun fel de marjă să lăsăm bani uh, deoparte pentru situații neprevăzute viitoare. Bineînțeles, dacă situația s-ar face invers, aceștia sunt prioritățile, aceștia sunt banii și atunci lăsăm uh, suma asta pentru cheltuieli neprevăzute. În ceea ce privește valoarea adăugată, Uh, europeană. E bine, aceasta este o dezbatere eternă. Nu reușim să ne punem de acord asupra unei definiții clare și cred că nu se poate mult realistic să facem acest lucru pentru că conceptul de valoare adăugată are, implică multe perspective perspective și poate să fie definit uh, în situații diferite în funcție de criterii diferite. Și de aceea mi se pare periculos să spui că bugetul european trebuie să se concentreze pe uh, acele programe care au o valoare adăugată ridicată. Pentru că, până la urmă, care sunt criteriile de care ținem cont uh, ca să definim această valoare adăugată, ridicată. Și în plus, uh, bugetul nu avea nimic de a face um, cu acest concept. Poate chiar am uh, pierde programe care definesc uh, Uniunea uh, Europeană. Acum, aș spune că această dezbatere legată de valoarea adăugată este una cu caracter filozofic, dar nu poate să ne dea indicatori care să ne, să ne ajute în uh, definirea bugetelor pentru anii viitori. În plus, pot să fie multe situații în care, până la urmă, e doar um, un mesaj politic, o nevoie politică și atunci nu văd cum ar putea să se definească în termeni de valoare adăugată. Și uh, de aceea mi se pare interesantă discuția, însă e foarte periculos să încheiem dezbaterea bazându-ne doar pe valoarea adăugată. Și încă un comentariu, întrebare. Problema pe care am avut-o cu plățile și domnul Depre vorbea despre acel efect yo-yo al plăților și despre cum am putea să vorbim în viitor pentru a evita aceste probleme. Soluția ușoară ar fi să punem un nivel de plăți uh, suficient de mare și să terminăm o dată cu efectul acesta de yo-yo, dar știm că lucrurile nu stau chiar așa și că e foarte greu să asigure acest nivel de plăți. Nu știu dacă Curtea de Conturi s-a gândit uh, la un sistem de rezerve pentru plăți pentru situațiile în care nu s-a folosit uh, toată suma și se poate aloca um, suma restantă să fie inclusă într-o rezervă pentru a putea după aceea acoperi anumite plăți, să nu intrăm în cearta cotidiană legată de uh, nivelul plăților. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul, domnul Jdehovski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi cehă E mai bine și domnul Gregor este ceh la origine. Aș dori să vă mulțumesc pentru documentul acesta care este foarte cuprinzător. Bineînțeles că nu implică toate aspectele pe care le-au menționat colegii noștri, De într-adevăr ar fi fost bine să îl primim mai devreme, dar nu e problema noastră, ci mai degrabă a noastră, internă. Se vorbește adesea despre valoarea adăugată europeană și noi, în uh, Comisia de Control Bugetar, vorbim adesea despre efectele pe care le au banii folosiți și de, în legătură cu faptul că trebuie să vedem un, cum sunt folosiți banii, unde sunt folosiți. Dar, cum spunea și Ian Orbrit, că nu știe dreapta ce face stânga și noi avem uh, uneori mai multe fonduri pentru a ne ocupa de același lucru. De exemplu, în agricultură luptăm împotriva schimbărilor climatice, dar și în alte domenii uh, alocăm bani pentru, pe de altă parte, uh, alocăm bani pentru intensificarea agriculturii și trebuie ca în viitorul buget să ținem cont de acest lucru, pentru că până la urmă sumele nu sunt chiar atât de mari. Trebuie să ne gândim la efecte și, cum spunea și Ian Olbricht, Uniunea Europeană, ce să fie, un fel de bancă în care împrumută bani sau uh, vrem să fim cineva care finanțează în anumite proiecte și în ce măsură ar trebui să uh, lăsăm banii la dispoziția multinaționalelor pentru anumite proiecte, pentru că știm că acestea reprezintă uh, un fel de motor al economiei europene. Am discutat, de exemplu, și despre um, um, alocarea de 100 de milioane în companiile lui Andrei uh, Babiș pentru a produce um, pâine mai uh, bună sau pentru a avea producții de acest fel, e bine, cred că în uh, ultimul noastră slide ați spus um, uh, foarte mult, deși nu mai apare acum pe ecran acest slide, uh, V-ați exprimat foarte bine. Eu cred că următorii doi ani vor fi uh, destul de importanți. Uh, ca să știm ce fel de reformă va fi, pentru că nu e vorba doar de resursele proprii. Uniunea Europeană nu poate să depindă doar de uh, resurse de la statele membre. Noi, în Republica Cehă, am, criticăm mereu uh, Uniunea Europeană că dăm prea mulți bani către aceasta sau că primim prea puțin. Uh, A trebuit să există și resurse independente pentru finanțarea Uniunii Europene și de aceea cred că documentul dumneavoastră este bun pentru că ne provoacă um, reflexia și dacă consolidați și mai mult acest document, cred că acesta ar putea să ne ajute uh, ca în următoarele trei luni um, uh, viitoare să discutăm din nou despre acest document. Mulțumesc. Bineînțeles, este un document bun și nu e niciodată prea târziu. Ar fi important ca Comisia pentru Buget să preia uh, în special un, uh, un motiv, adică să aibă grijă de lacunele din uh, justificări, să se uite la toți banii care sunt administrați de comisie. Avem uh, uh FD care trebuie bugetat, nu putem rata o asemenea ocazie Pur și simplu trebuie să facem acest lucru. Apoi mai este dezbaterea privind uh, fondul uh, de garanție, FME, sigur că aici și Curtea de Conturi are un cuvânt de spus și mai avem domenii în care nu știm absolut nimic, de pildă Agenția de Apărare a Uniunii Europene și aici ni se spune foarte clar că trebuie să ne asumăm competența, sunt finanțele Uniunii Europene, deci această poveste trebuie să fie administrată și de Comisia noastră, pentru că fără Comisia Buget nu o să fie niciun uh, control. Noi Trebuie să ne ocupăm de toate aceste aspecte și de aceea este important să ne uităm la, la lucrurile care nu sunt bugetare, nu țin de bugetul Uniunii Europene, dar pot fi relevante și nici despre ele nu știm absolut nimic. Adică este important să avem un auditor, să avem rapoarte, toate aceste lucruri sunt o valoare în sine, să avem o privire mai aprofundată. Și ce se face în domenii învecinate spune că nu avem influență directă, trebuie să știm de asemenea, măcar atât ar fi foarte important să ne uităm la recomandarea numărul 6 și anume ca uh, noi să o introducem în uh, modul nostru de acțiune. Este o rugăminte insistentă. Sigur, suntem sub o presiune cumplită pentru că e vorba despre bugetul pe tot anul și este vorba despre niște programe care nu își ating obiectivul. Au existat câteva uh, audituri cumplite din domeniul uh, agricol uh, legate de greening, de ecologizare. 12 miliarde de euro în fiecare an, degeaba obiectivele nu au fost atinse și au mai fost 18 miliarde pentru terenurile mărșinoase în șapte ani, tot așa, aruncați pe geam. Ehm, mergem mai departe sub deviza merge și așa. Păi, nu. Eu sunt de acord să susținem venitul agricultorilor, dar să-i spunem pe nume, nu să încercăm să ă, venim cu justificări care nu corespund cu realitatea. Dar ce facem cu programele care nu realizează ce trebuie să realizeze? Am avea nevoie și aici la Parlament de o disponibilitate mai mare de a spune gata, și este posibil această atitudine care nu a fost aplicată însă niciodată. Mai am o întrebare legată de instrumentele financiare. Uh, utilizarea sporită a instrumentelor financiare, sigur, o privesc critic pentru că în instrumentele financiare avem o mii de modele de finanțare de care curtea nu știe nimic, nu se știe ce se întâmplă cu adevărat. Adică chiar este o idee așa de bună, mă cam deranjează această idee. Și apoi uh, mai este o întrebare la care nu se răspunde ne uităm la buget, uh, nu ne dăm seama exact ce se întâmplă și uh, ralp uh, din structură și din dezvoltarea RAL aici există niște lucruri care nu sunt clare. Ar trebui să ne punem întrebarea ce putem face. Nu cred că o previziune a plăților pe termen lung rezolvă ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Maletici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prezentare. Eu aș dori să vă întreb despre valoarea adăugată europeană și un lucru care este conex și anume consolidarea cadrului de performanță. Aveți aici un set de recomandări necesare pentru consolidarea cadrului de performanță. Una este alinierea planificării financiare a Uniunii Europene cu prioritățile stare strategice. Și mereu mă gândesc, bun, acum suntem uh, în procesul de pregătire al următorului CFM, dar nu avem uh, Europa 2030. Deci, de fapt, nu avem un document uh, strategic clar uh, și noi ar trebui să facem o legătură între CFM și bugetul nostru cu prioritățile uh, noastre strategice care trebuie să fie fixate într-un document specific. Nu cumva credeți că ne lipsește, nu ar trebui să-l pregătim în paralel și apoi să facem această corelare? Și, bineînțeles, la strategia aceasta ar trebui să discutăm despre valoarea adăugată europeană și despre ceea ce e necesar pentru a uh, crea mai multe sinergii cu bugetele naționale, pentru că nu putem cu un buget european mic să soluționăm toate problemele și ne trebuie mai multă influență, mai multe sinergii cu bugetele naționale. Și mă interesează la punctul acesta al treilea de pe slide-urile dumneavoastră, la definirea valorii adăugate Uniunii Europene, este vorba de, de o raportare anuală cu privire la bilanțul net. De fapt, ideea dumneavoastră este aceea de a completa informațiile cu informații cu privire la avantajele financiare și nefinanciare ale uh, statului de membru. Mi se pare un lucru excelent pentru că în acest moment examinăm mereu um, uh, relația cost-avantaj, um, ce se primește și ce se plătește la bugetul uh, Uniunii Europene și bilanțul net. Dar, de fapt, care este ideea? Ce ar trebui să se adauge? Poate să fie vorba de avantajele pieței unice, consolidarea acestea și atunci putem să vedem clar că e o influență a politicii de coeziune, pentru că aceasta se referă la consolidarea pieței unice și de pe urma acestei um, consolidări a pieței um, unice, în general, contribuitorii neți la bugetul Uniunii Europene au de câștigat. Deci e bine de văzut aceste lucruri mai clar. Ce înseamnă exact avantajele care vin de la bugetul Uniunii Europene? Și încă un lucru se referă la planificarea financiară. pe care o propuneți. Mie mi se pare că e mai mult decât e nevoie, pentru că avem mereu problema aceasta între ce se alocă și ce se plătește concret, avem tot felul de întârzieri și blocaje. Ne trebuie mai mult comunicare cu statele membre și uh, ar trebui să stabilim niște sisteme IT de monitorizare ca să supraveghem uh, concret uh, starea, situația de punere în aplicare a programelor la nivelul statelor membre, astfel încât uh, și acestea să poată să planifice mai mult și noi să facem o planificare la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc, nu mai văd alte solicitări de intervenție. Dacă îmi permiteți, aș dori și eu să fac o serie de observații personale. Aș dori în primul rând să mulțumesc curții de conturi pentru această contribuție, dar am uh, constatat că de fapt nu este vorba de un, un document de informare, nu este vorba de forma definitivă. Peste câteva săptămâni sau câteva luni uh, putem să mai facem uh, progrese. Este vorba aici despre un subiect de importanță majoră și nu trebuie să ne scape această ocazie și uh, că ar trebui să avem mai multe reuniuni cu Curtea de Conturi astfel încât să lămurim foarte clar viziunea și practicile bugetare, pentru că e puțin spus faptul că bugetul european are niște aspecte destul de deosebite, nu respectă unitarea, uh, unitatea bugetară. Avem o galaxie bugetară și cum nu avem flexibilitate, trebuie mereu să inventăm instrumente periferice și cum nu avem resurse, atunci um, începem să facem tot felul de inginerii uh, financiare cu efectele vier. La început poate să funcționeze bine, însă uh, dacă contribuții, trebuie să știm că aceste contribuții reprezintă o asumare a riscurilor. Nu e vorba doar despre partea de, de consolidare a investițiilor publice și a îndătorării publice, dar la un moment dat probabil că vom constata că, se, uh, că vor avea loc și pierderi. Acest lucru va avea, bineînțeles, efect asupra bugetului. Și atunci, cum să ieșim din această Uh, împărțire, această fragmentare bugetară care face ca acesta să fie uh, de imposibil de înțeles și de către Parlament și de către cetățeni mai ales. În plus, nu se respectă universalitatea bugetară, că a trebuit să apară toate încasările și toate uh, cheltuielile. Discutam și de dimineață, vorbim despre Brexit, de exemplu. O să pierdem 14 milioane. Asta fără îndoială pentru că UK, um, Regatul Unit, este contribuitor net, dar aceasta uh, Uh, de exemplu, are tot felul de um, convenții, așa, nu știu, cum, face, cum fac uh, Elveția sau um, Norvegia și prin acestea se vor um, câștiga resurse, dar acestea nu apar în uh, buget. Aceste resurse se duc uh, direct într-o serie de state din politica de coeziune. Iar dumneavoastră, Curtea de Conturi, ar trebui să denunțați astfel de practici. Dacă Regatul Unit uh, trimite 4, 5, 6 miliarde, așa cum fac uh, Norvegia sau Elveția, astea practic nu sunt încadrate în buget. Aș dori să existe trimiteri la acest lucru. Cum putem să avem un buget unde nu se menționează cheltuielile și încasările? Apoi, uh, partea aceasta de practici legate de resursele alocate. Se alocă 3 miliarde pentru facilitatea pentru Turcia, care trebuie să se numească pentru refugiații sirieni și, până la urmă, e vorba doar de un miliard, pentru că mai sunt alte 2 miliarde care sunt uh, ne, nestabilite, nu se știe ce se întâmplă cu ele. Și am vrea să știm dacă puteți să ne trasați o care, să avem un buget mai ușor de înțeles, ca să putem să facem o evaluare a măsurilor întreprinse de Uniunea Europeană. Când menționați valoarea adăugată, uh, eu mă întreb dacă nu cumva putem să, să eludăm uh, definiția bunurilor comune europene, pentru că în acest moment vorbim despre globalizare și știm că există uh, bunuri comune pe care doar uh, statele membre pot să le asume și Uh, nu cumva um, în această situație uh, se mai pune și problema transferului competenței către Uniunea Europeană și că anumite credite ar putea să treacă de la uh, bugetele naționale la bugetul um, european și atunci am demonstrat că există o valoare adăugată europeană pentru că ceea ce se cheltuiește la nivel național nu mai are eficiența necesară, pe când dacă facem cheltuielile în mod colectiv, partajând suveranitatea la nivel european, atunci am demonstrat eventual ce, se, ce poate reprezenta valoarea adăugată europeană. Dar dacă nu, cred că trebuie să mergem către o definiție a valorii adăugate, pentru că nu e... Da, e clar că e vorba de, că există, că e vorba de solidaritate între state, unele trebuie să fie ajutate să le um, ajute, dar uh, pe de altă parte e vorba și de o, o gestiune în comun și trebuie ca statele membre să își aranjeze uh, lucrurile conform cu dorințele pe care le exprimăm. Uh, tot ce a spus a fost foarte interesant. Un lucru m-a frapat că ar fi bine să existe un plan financiar complementar pentru urgențe și situații neprevăzute. Dar nu cumva în acest sens am putea să spunem că pe de-o parte uh, poate să fie CFM-ul tot cu tot ce implică, um, că trebuie să avem o previzibilitate pentru investiții, dar în fiecare an să existe și o discuție bugetară cu privire la ceea ce înseamnă situații neprevăzute și modul în care s-ar putea ajusta um, reacția noastră la urgențe. Um, aș dori ca în săptămânile care um, urmează să mai discutăm ca să vedem ce ar putea să reprezinte bugetul european, să avem o reflexie mai critică a situației actuale, ca lucru de înțeles, având în vedere circunstanțele prin care am trecut, dar ar fi bine să Um, avem un cadru bugetar al europene mai um, lizibil și care să respecte unitatea, universalitatea, anualitatea și sinceritatea. Comisia prin uh, Roza Alda vrea să uh, adauge ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori... Mă scuzați își dori să-mi exprim aprecierea pentru contribuția Curții de Conturi la următorul cadru financiar multianual, pentru că în momentul de față suntem în faza târzie de pregătire a propunerii care va fi prezentată în mai. Știm că există mai multe domenii în care avem o abordare comună cu Comisia în ceea ce privește reflecția reflexia privind pregătirea următorului cadru financiar multianual, aș putea spune că valoarea adăugată europeană, performanța, simplificarea, transparența, monitorizarea sunt elemente cheie în pregătirea următorului uh, CFM și aș vrea să spun câteva lucruri despre trei puncte care au fost discutate aici. Primul ar fi valoarea adăugată pentru comisie și cred că uh, comisia a explicat de mai multe ori acest lucru, conceptul valorii adăugate este un concept greu de explicat și de definit și trebuie să fie analizat în baza mai multor elemente, elemente ce țin de pe eficiență, sinergie și modernizarea programelor ar fi dificil din punctul nostru de vedere să ajungem la un acord privind o definiție. Credem că ar fi mai bine să avem o înțelegere cuprinzătoare a noțiunii valorii adăugate, dar nu să folosim această noțiune a valorii adăugate ca pe formulă. Da, avem o formulă, aceasta este valoarea adăugată, putem face acest program și pe acesta nu. Nu. Al doilea element asupra căruia aș vrea să spun câte ceva se uh, referă la aceste previziuni pe termen lung uh, privind uh, intrările și ieșirile pe viitor. În ceea ce privește stabilitatea și predictibilitatea plăților, menținerea sub control a plăților, sunt obiective evidente în propunerea cadrului financiar multianual dorim să dăm cât mai multe dintre informațiile sugerate de curte și aș vrea să insist de asemenea în noile regulamente financiare că există un nou articol, articol 247, care prevedă o nouă raportare privind previziunea pe termen lung a viitoarelor intrări și ieșiri. Acest nou raport va ține seama de riscurile uh, venite din uh, instrumentele financiare și garanții. Dar aș vrea de asemenea să subliniez că toate aceste riscuri care există acum, uh, care sunt ale instrumentelor financiare și al garanțiilor bugetare, sunt explicate în detaliu și în Uh, incluse în uh, uh, conturile anuale pe care Comisia le prezintă și le adoptă în fiecare an. Ultimul element în legătură cu care aș vrea să spun ceva este cadrul de performanță. Suntem de acord cu Curtea că trebuie să simplificăm cadrul de performanță pe care îl avem în acest moment. Este important să identificăm prioritățile reale, să punem în legătură obiectivele și apoi să identificăm care sunt indicatorii cheie care vor permite Comisiei să explice cum bugetul Uniunii Europene contribuie la aceste priorități. În momentul de față avem un cadru de performanță, dar este foarte complicat. E suficient să spunem că avem 700 de indicatori. Cred că trebuie să facem un efort și facem acest lucru acum, în pregătirea următorului cadru financiar multianual. Vă mulțumesc foarte mult. Acestea erau aspectele pe care doream să le subliniez. Mulțumesc, doamnă. Domnule Gregor, putem să încheiem? Înainte de 12.30 nu se poate, dar vom avea o problemă cu interpretarea, deci cu atât mai mult uh, ați putea să fiți conciși, pentru că este clar că vom reveni în fața comisiei, pentru că nu putem să rămâne așa. Trebuie să încercăm să ajungem la recomandări care să meargă până la capăt, fără a subestima necesitatea unui critic și a unui dialog. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi încerca să mă concentrez asupra aspectelor orizontale care au fost menționate de câteva ori. Sigur că fi mulțumit să putem uh, veni înapoi uh, în cele două comisii, uh, control și buget. Încercăm încercăm să împărțim în două documentele informative pentru a fi interactivi în dezbatere, pentru că inițial avem de gând doar să reacționăm la propunerea comisiei dar aceasta, acest proces, două faze ne oferă încă câteva oportunități. Bun, raportarea privind uh, valoarea adăugată și cadrul de performanță este un domeniu în care este foarte simplu să dai recomandări, dar când vine vorba despre punerea în aplicare practică, uh, sectorul uh, politicilor evident, provocarea este mai mare și nu spunem că nu respectăm valoarea adăugată sau că performanțele proaste înseamnă neapărat tăieri bugetare. Nu spunem asta, suntem foarte precauți. Bugetul Uniunii Europene va trebui să rămână un buget redistributiv pe viitor într-o anumită măsură, dar ă, țin seama de punerea în aplicare a politicilor. Aici ne-am putea concentra mai mult pe performanțe și pe rezultatele politicilor. Sunt de acord cu cei care spun că este greu să definim valoarea adăugată europeană, de aceea în momentul de față folosim definiția Comisiei, care a fost de asemenea prezentată în uh, documentul de reflexie și poate că există o soluție uh, pentru a face cofinanțări diferențiate în faze ulterioare și a le cere statelor membre să contribuie din ce în ce mai mult la aceste politici care au din ce în ce mai puțină valoare adăugată. Poate că acesta ar fi un mod de gestiune în ceea ce privește flexibilitate și planul financiar. Cred că este important uh, ca toate informațiile legate de resurse din afara bugetului Uniunii Europene să fie disponibile în procedurile bugetare. Deci uh, sunt mulțumit de paragraful 73 din uh, luarea de poziție a Parlamentului privind mandatul nostru. De asemenea, apreciez orice sprijin primit din partea Parlamentului, pentru că, după părerea mea, este deosebit de important să putem să audităm nu doar cheltuielile bugetare ale Uniunii Europene, ci uh, cu cât mai multe fonduri avem uh, din instrumentele financiare sau uh, Uh, este important să ne concentrăm pe aspecte de coordonare. Am avut în trecut un raport privind transportele maritime care a putut, a putut arăta că unul este finanțat din bugetul Uniunii Europene și unul a avut o altă sursă de finanțare și cele două finanțări au fost foarte apropiate și nu au funcționat în ceea ce privește flexibilitatea și plățile, s-a vorbit și despre aceste lucruri. Principiu, suntem de acord cu Parlamentul, nu trebuie să existe limitări în ceea ce privește transferarea unor fonduri care nu au fost folosite pentru anii următori. Este un lucru care sper să se schimbe. În ceea ce privește resursele proprii, am fost încântat uh, să văd că poziția, poziția noastră din 1999, în 2005-2012 am fost relativ consecvenți, am menținut aceeași poziție în ultimul nostru aviz din 2012 am observat că resursele bazate pe TVA sunt complexe, și am spus de asemenea că legătura între dreptul de retenție și costul de colectare a resurselor tradiționale e neclar și am indicat de asemenea că există un domeniu de aplicare pentru uh, a reduce evaziunea taxelor consolidând sistemele de control și uh, cadrul juridic. Într-adevăr, resursele proprii sunt de importanță deosebită, mai ales uh, la Camera 5 unde lucrez eu și recent în anumite cazuri, cum ar fi de pildă Brexitul Uh, gestiunea riscurilor financiare uh, privind resursele tradiționale va fi de unul dintre punctele importante în prioritățile auditurilor noastre viitoare. Cred că mă voi opri aici și uh, voi reveni cu plăcere. Mulțumesc. Mulțumesc și cred că puteți adăuga un alt principiu, valoarea adăugată negativă. În anumite cazuri, insuficiența Europei poate costa în ceea ce privește uh, frauda fiscală, fraudele din TVA. Deci, dacă ați putea evolua acest concept în raportul dumneavoastră, valoarea adăugată negativă, atunci când există o prea puțină Europa, insuficiență europeană. Pentru a sublinia nevoia de Europa. Bun, ne vom opri aici, stimați colegi, reluăm lucrările la ora 14.30 legate de noile dispoziții de reglementare. Un atelier absolut interesant despre guvernanța zonei euro.